Right, good afternoon, everybody. If we could uh, take our seats, please, for, for the meeting. Uh, first of all... Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc ca să putem deschide reuniunea. Trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi. Nu există nicio obiecție, atunci continuăm. Uh, la punctul 2, aprobarea proceselor verbale din 14 aprilie, 1 și 2 iunie, 28 iunie. Niciun comentariu, atunci sunt aprobate. Punctul 3, comunicări ale președintelui. Nu am niciun fel de comunicări. Mă bucur să spun asta. Apoi trecem la punctul 4, adoptarea proiectului de calendar al reuniunilor Comisiei Econ pentru anul 2011. L-ați primit în dosarele pe care le aveți în față, s-a căzut de acord la reuniunea coordonatorilor în septembrie, dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci, până la închiderea sesiunii de astăzi, îl vom adopta. Dacă nu vor exista discuții, atunci considerăm că este acceptat acest proiect de calendar. Și trecem acum la punctul 5. Îmi face mare plăcere să îl primesc din nou pe domnul Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene. Ultima oară ne-am întâlnit la data de 28 iunie. Va mai exista încă o reuniune la data de 30 noiembrie, o aștept cu nerăbdare. Atât am avut de spus. Domnul Trișe va vorbi aproximativ 15 minute, ca de obicei. Ne va spune despre ultimele dezvoltări și despre strategia de ieșire din criză. Înțeleg că și politicile fiscale vor fi un subiect al discuției de astăzi. Se va discuta apoi și despre guvernanța economică și despre chestiuni din sectorul financiar. După întrebări și răspunsuri, vom avea un timp de 1, de un minut și jumătate pentru întrebări, iar apoi uh, președintele va răspunde. În, acestea, în acest un minut și jumătate aveți voie să puneți o singură întrebare. Nu este cinstit să încercați să obțineți un răspuns foarte elaborat la mai multe întrebări în acest timp scurt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Trișe, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă. Stimați membri, ne întâlnim acum într-un timp în care s-a cunoscut un progres important în Europa în ceea ce privește guvernanța economică și regulamentele financiare. Aș dori să felicit Parlamentul European și în special acest, această comisie pentru adoptarea pachetului de supraveghere financiară. Am văzut cum a lucrat Parlamentul pe acest subiect și astfel am putut să-mi dau seama că această instituție într-adevăr și-a consolidat foarte mult rolul după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Această instituție a fost una foarte importantă. Ca instituție europeană și Banca Centrală Europeană este foarte impresionată de eforturile dumneavoastră și vă oferă sprijinul său în acest sens. Comisie, Vom avea un nou pachet legislativ pe care îl veți discuta în această săptămână, reforma guvernanței economice. Am încredere în capacitatea Parlamentului și în special a Comisiei Econ de a da curs unei abordări europene în acest dosar. Avem nevoie de uh, un impuls bun pentru a asigura buna funcționare a pieței unice și o coeziune totală a Uniunii Monetare care stă în centrul integrării europene. Voi începe astăzi cu um, aprecierile Consiliului Centrii, Băncii Centrale Europene despre situația economică actuală. După aceea mă voi concentra asupra a două teme. Pe de o parte, reformă cadrului uh, politicilor economice a Uniunii Monetare și viitorul uh, uh, reglementărilor europene și internaționale financiare. O să trec acum la evoluțiile economice și financiare. De la, din iunie, datele economice au fost mult mai bune. Economia a crescut cu câte un procent pe uh, trimestru și acest lucru ne duce la o creștere economică de aproximativ 4%. Așteptăm ca um, revenirea economică să continuă într-un ritm moderat, um, existând însă și um, necunoscute în ceea ce privește uh, previziunile pe viitor. Rata anuală de inflație în zona euro a fost de 1,6% în august, a scăzut puțin față de rata de 1,7% înregistrată în iulie. Pe viitor, această rată de inflație ar putea să crească, însă va rămâne o creștere moderată. După părerea noastră, inflaț- așteptările noastre în ceea ce privește uh, inflația în zona euro se încadrează în așteptările noastre. Analiza noastră monetară confirmă că presiunile inflaționare uh, pot fi uh, rezolvate și acest lucru este reflectat în creșterea de uh, credite. Aștept, uh, suntem martorii unei evoluții pozitive în ceea ce privește uh, gospodăriile, însă um, în ceea ce privește întreprinderile, situația este una uh, puțin negativă. În ceea ce privește măsurile non-stand, non, nestandard, am decis în această uh, lună să, con- să continuăm operațiile de, uh, refina- de refinanțare și uh, să continuăm această măsură cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie 2011. În plus, um, vom avea trei operații de reajustare și uh, alte operații de refinanțare pentru a uh, ușura tranziția la operațiile de refinanțare normale. Prin uh, programul nostru referitor la pie- piețele de valori mobiliare, am continuat să intervenim cu, uh, în măsură moderată în anumite uh, segmente. În general, Consiliul de uh, conducere um, consideră măsurile actuale uh, fiind uh, adecvate, ținând cont de evoluțiile moderate ale prețurilor. Și aș dori să subliniez din nou că toate um, măsurile non-standard luate în cadrul sistemului euro în această perioadă a tensiunilor de pe piețele financiare respectă cerințele păstrării stabilității uh, prețurilor. În ceea ce privește politicile uh, bugetare, trebuie să revenim la politici bugetare uh, solide și cerem tuturor țărilor să treacă la o consolidare ambițioasă fiscală. Evoluții fiscale, fiscale pozitive ar putea să ajungă și creșterea economică care s-ar putea să se manifeste ar trebui folosită pentru a face progres în acest domeniu. Haideți acum să trecem la uh, aspecte specifice, începând cu uh, reforma guvernanței economice. Domnul președinte Van Rompuy v-a informat de curând în ceea ce privește progresele grupului de lucru condus de dânsul. Uh, S-au f- au, registrate au fost înregistrate anumite progrese în ceea ce privește, de exemplu, semestrul european, în alte aspecte, în ceea ce privește supravegherea bugetară și supraveghe- cadrul de supraveghere macroeconomică, Aici este nevoie de mai multă ambiție. Um, pentru Banca Centrală Europeană este important să ne asigurăm că um, Uniunea Monetară funcționează într-un mod adecvat. Odată ce Comisia Europeană și-a prezentat uh, propunerile legislative, Parlamentul European, în calitatea sa de uh, colegislator, va avea uh, responsabilitatea de a crea un cadru efectiv pentru o guvernanță economică. Negocierile care s-au desfășurat deja ne-au arătat că Parlamentul nu este um, pregătit să accepte un compromis uh, bazat pe doar pe, bazat pe cel mai mic numitor comun. Uh, și pentru a avea o bună guvernan- guvernanță economică avem nevoie de o schimbare a tratatului. Așadar, trebuie să folosim la maxim toate posibilitățile care ni le dau, uh, care ni le oferă legislația secundară a Uniunii Europeane pe baza tratatului corent. Banca Centrală Europeană se sprijină pe uh, sprijinul uh, Parlamentului pentru a folosi la maxim uh, instrumentele care ni le pune la, disp- la uh, dispoziție tratatul de la Lisabona. Domnul Lorenzo Binis Maghi, care face parte din uh, Consiliul Băncii Centrale Europene, ne-a va prezentat de curând diferite aspecte legate de guvernanța economică. A a și explicat care, este, care sunt motivele pentru poziția noastră. Și astăzi aș dori să vă spun care consider eu că sunt elementele fundamentale care ar trebui să facă parte din reformarea cadrului uh, fiscal. Și acest noul uh, cadru ar trebui să uh, aibă ca obiectiv mai ales uh, țările care au un uh, mare deficit bugetar. Așadar, um, nivelul de deficit ar trebui să fie uh, supravegheat um, în cadrul uh, pactului de stabilitate și de creștere. Um, pierderea uh, competitivității în cadrul Uniunii Monetare reprezintă o altă sursă de instabilitate. Trebuie să existe un nou sistem de supraveghere uh, a uh, dezechilibrilor macroeconomice. Și aici avem nevoie de, uh, de măsuri concrete și trebuie să găsim aceste măsuri concrete. Odată ce sunt identificate aceste dezechilibre și puncte vulnerabile, atunci trebuie să urmeze măsuri exacte um, și trebuie să ajungem la, niște, la un set de măsuri de ajustare uh, clare, deoarece vulnerabilitățile fie, oricărui stat membru se pot reflecta și asupra celorlalte uh, state membre și acest, uh, sub, acest sistem trebuie sprijinit apoi prin intermediul unui sistem de stimulente și de uh, sancțiuni. Și uh, măsurile punitive trebuie să țină seama de gravitatea uh, nerespectării uh, respectivelor uh, pre- prevederi. Stimulentele și sancțiunile trebuie să fie atât financiare cât și uh, nefinanciare, nefinanciare uh, mai ales în ceea ce privește țările care fac parte din Uniunea Monetară și sunt sigur că Parlamentul va sprijini o, o poziție puternică în acest domeniu. Banca Centrală Europeană a propus o, o, o reformare a procedurilor de vot care va duce la adoptarea stimulentelor și uh, sancțiunilor. Și, uh, după părerea mea, trebuie să nu, să nu adoptăm uh, poziția uh, propusă de Comisie pentru a uh, întări această uh, poziție. În plus, um, regulile europene trebuie să fie uh, respectate de către statele membre. Este nevoie de cadre fiscale puternice naționale și um, trebuie adoptate reguli financiare la nivel național care să reflecte cererile pactului de stabilitate și de uh, creștere. Și um, trebuie întărit uh, Eurostatul și trebuie întărit uh, mandatul de colectare a uh, datelor. The independence of analysis, judgment. Este foarte importantă și analiza și aceasta nu mai trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Sper că Comisia va veni cu niște propuneri concrete pentru a discuta despre acest subiect. Monitorizarea fiscală trebuie în continuare analizată și Banca Centrală Europeană este pentru un corp format din bărbați și femei la nivelul Uniunii, Europene care să vină cu o altă opinie. Există și o listă de întrebări, există cinci întrebări pe această listă. În primul rând, dacă supravegherea financiară se adresează corect slăbiciunilor care ar putea să ducă la o nouă criză a doua despre cum trebuie controlate dezechilibrele, o a treia întrebare, dacă mecanismele la nivel fiscal și macroeconomic de supraveghere oferă uh, sancțiuni suficiente astfel încât celelalte state membre să fie protejate. A patra, dacă acest cadru oferă, uh, oferă destulă independență de supraveghere și cum sunt făcute, uh, cum sunt făcute verificările. Iar ultima, care sunt principiile guvernanței economice din uh, cadrele naționale. Vom urmări aceste chestiuni în ultimele zile și răspunsurile la întrebări care, la, la care va răspunde domnul Van Rompuy. Să sperăm că așa va fi. Dacă răspunsurile vor fi prea timide, după părerea noastră, atunci noi vom spune clar acest lucru și vă, vă vom informa. Și acum să trec la ultimul subiect și anume la sectorul financiar. La nivelul Uniunii Europene și la nivel global e nevoie de regulamente. Acum avem un moment favorabil în acest sens și trebuie să ne folosim de el pentru a vedea ce putem să facem în ceea ce privește implementarea. Basel 3 este uh, instrumentul de care ne putem, ne putem folosi în acest context. Este foarte important și se adresează exact, exact echilibrului din sectorul financiar. Nu pot vorbi despre supraveghere fără a felicita încă o dată Parlamentul European pentru adoptarea pachetului de supraveghere financiară, pentru existența Consiliului uh, european cu privire la riscul sistemic. Acestea trebuie să aibă puteri și mai mari, astfel încât supravegheatorii să poată să, duc, să ne ajute să ajungem la o situație și mai echilibrată, astfel încât economia să reziste la șocuri, inclusiv cele sistemice, și să evităm dezechilibrele. Banca Centrală Europeană se adresează membrilor acestui organism astfel încât acesta să fie operativ de la începutul lunii ianuarie din anul viitor. Noua arhitectură de supraveghere este doar un aspect din programul de reformă financiară. Managerii de fonduri de investiții sunt de asemenea importanți și ei trebuie să se asigure că investițiile vor fi făcute așa cum trebuie. Noi credem că este foarte important ca raportarea să se facă la timp în ceea ce privește activitățile de investiție, astfel încât riscul sistemic să fie supravegheat. Toate acestea sunt importante pentru ca piața să funcționeze așa cum trebuie. Instituțiile financiare importante trebuie să fie verificate. iar bazarea pe, pe ratingul din exterior trebuie să fie de asemenea un, un subiect de, de discuție. Acest proces va fi unul îndelungat, autoritățile vor ajunge la obiectivele pe care ni le-am propus, pentru că cred că cetățenii noștri își doresc acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la întrebări. După cum am spus, un minut și jumătate și să nu fie întrebări extrem de complexe și nu mai mult de o întrebare. Jean-Paul Gozes și după aceea, în, tot în numele PPE-ului, domnul Bercan Palțen și José García Margaio. Jean-Paul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, permiteți-mi în primul rând să îl felicit pe viitorul președinte al Consiliului European de Risc Sistemic. Uh, l-ați lăudat adineauri și uh, s-a dorit ca uh, să fiți dumneavoastră cel care va asigura această funcție. De, asea, de aceea, Sper că veți spune și în legătură cu directiva IFM ceea ce ați spus despre supraveghere. Știți că negocierile continuă și negocierile sunt dificile pentru că Parlamentul dorește să introducă o parte europeană și aici. Aș dori să știu, domnule președinte, ce așteptați de la această directivă, dat, dată fiind funcția dumneavoastră, și de la Consiliu pentru a aduce, duce la bun sfârșit aceste negocieri. Bucu. Vă mulțumesc. Apreciez foarte mult munca Parlamentului în ultima vreme, după cum am spus, și sper că se va continua în aceeași linie pentru această directivă, care este extrem de importantă, pentru că discută un aspect care nu este chiar atât de clar sau atât de simplu, cum ar fi reglementarea bancară. Acolo este un, aici suntem într-un uh, domeniu foarte vast, funcționarea optimă a piețelor. Este vorba de uh, instituții cu un grad foarte înalt de îndatorare capitalului. Prima considerație pentru mine este esențială. Să avem în Europa un sistem de supraveghere, de transparență, care să fie la cel mai înalt nivel mondial. Din acest punct de vedere, mi se pare foarte important să nu existe diferențe între Europa și Statele Unite. Pentru că orice diferență între Europa și, Europa și Statele Unite ne pune o problemă majoră, o problemă de instabilitate mondială care va fi un risc care va plana în continuare. Operatorii vor prefera teritoriul mai puțin reglementat, de aceea un arbitraj în acest domeniu este extrem de periculos pentru stabilitatea financiară mondială. Și de asemenea, vom, am, există riscul unei deplasări a activităților. De aceea trebuie să trebuie ca împreună cu partenerii americani să ajungem la un sistem egal pentru toți la nivel mondial care să ne permită să asigurăm o stabilitate financiară indispensabilă. Și din acest punct de vedere, este evident că trebuie să mergem în sensul unei mai mari transparențe, uh, esențială, și este de asemenea foarte clar că Uh, și în ceea ce privește autoritățile, universitățile, mediul academic, încercăm să înțelegem mai bine elementele de instabilitate sistemică ce pot fi legate de funcționarea pieței. Și care uh, determină uh, comportamentul în masă al instituțiilor. Însă, atât pentru Banca Centrală Europeană, cât și pentru mediul academic, acesta este un domeniu în care trebuie să continuăm cercetările pentru a evalua instabilitatea sistemică asociată acestui comportament. Mulțumesc, domnul Walz. Ich habe heute Sie, wir haben uns ja gerade. Da, ne-am întâlnit în urmă cu câteva săptămâni în Frankfurt și atunci am putut să mă conving singur că pregătirile în cadrul Băncii Centrale Europeane erau foarte intense în ceea ce privește Comitatul European de Risk System. Doresc să vă întreb dacă credeți că, într-adevăr, la începutul anului 2011 acest comitet uh, va putea uh, funcționa. Aceasta a fost prima întrebare. A doua întrebare. Parlamentarii au atras uh, atenția în ultimii, în ultimii ani că în cadrul Uniunii Europene există dezechilibre. Uniunea monetară um, poate funcționa doar dacă și în alte domenii există o colaborare. Și de aceea ne bucură faptul că și șefii de guvern au înțeles acest lucru sunt tot, ca întotdeauna, detaliile sunt foarte importante și uh, care este părerea dumneavoastră a, față de rezultatele ultimului uh, summit și care sunt perspectivele pe viitor pentru echilibrarea pe viitor? Vă mulțumesc! On your first question, în legătură cu prima dumneavoastră întrebare, aș spune că facem tot ceea ce putem noi și asta de la bun început, de, la, de când a apărut ideea acestui Consiliu pentru Riscul Sistemic. Facem tot ceea ce putem pentru a începe la 1 ianuarie. Sunt sigur că acest lucru este fezabil, suntem în legătură cu autoritățile, cu guvernele celor 27 de state membre, cu membrii Consiliului General. Deci am toată încrederea în capacitatea de a începe. Bineînțeles că responsabilitățile sunt extrem de mari și vom vedea când va exista acest Consiliu pentru Riscul Sistemic uh, la 1 ianuarie, vom vedea cum ne putem organiza munca și care vor fi orientările pe care le vor, vom urma. Vom uh, profita de instrumentele care ne stau la dispoziție. Bineînțeles că trebuie să discutăm și despre autorități în sine, pentru că și acestea trebuie să, fie înfin, să treacă printr-un proces de înființare. Deci s-ar putea ca la început autoritățile să nu fie operaționale. Însă, în orice caz, conducătorii și liderii diverselor grupuri europene care dețin astăzi responsabilități în supravegherea asigurărilor și a piețelor uh, vor exista și vom rămâne în contact cu ei. Uh, acesta, această înființare nu este responsabilitatea noastră directă, însă, în ceea, însă ceea ce privește Banca Europe, Consiliul European pentru Risc Sistemic am foarte multă încredere. În legătură cu a doua întrebare, am sentimentul că în acest domeniu al supravegherii supravegherii domenii politicilor fiscale și politicilor fiscale sănătoase care trebuie să fie implementate de toate guvernele, niciodată, după părerea mea, nu am ajuns la un nivel optim. Există în, uh, o subevaluare a necesarului în acest domeniu și în zona euro. De aceea mesajul nostru este întotdeauna același. Știți că în trecut a existat o supravaloare bizară a situației. Chiar și în 2004 și 2005 a trebuit să ne batem pentru a păstra pactul de creștere și stabilitate, care a fost considerat o constrângere anormală. Acum vedem ceea ce s-a întâmplat și cred că toată lumea știe că este extrem de important acest pact. Am spus acest lucru în remarcile mele introductive. Am, continuăm să cerem tuturor guvernelor să uh, își se achite de atribuțiile lor. Bineînțeles că există și problemele asociate guvernanței. Vom rămâne în legătură în viitor pentru că și dumneavoastră veți avea responsabilitatea imensă de a uh, pune bazele noii guvernanțe. Mulțumesc, Jose. Gracias, presidenta. Señor presidente, habrá observado usted por las discusiones que hemos tenido sobre el Consejo de... Mulțumesc. O întrebare de asemenea în legătură cu acest Consiliul Euro- European pentru Riscul Sistemic. Aș dori să primesc un răspuns foarte transparent în ceea ce privește pactul de stabilitate bugetară, unde interesele economice și politice sunt uh, destul de diferite. Dumneavoastră, ca președinte al Băncii Centrale Europene, care credeți, uh, aș dori să ne spuneți uh, opinia dumneavoastră, dacă sancțiunile pentru încălcarea pactului de creștere și dezvoltare și stabilitate dacă sancțiunile trebuie să fie automate, să existe sancțiuni separate pentru statele din zona euro și cele pentru statele din zona din afara euro. În al treilea rând, trebuie să se dea curs aceleiași proceduri în caz de uh, debite și uh, ce se întâmplă în cazul nerespectării principiului competitivității care este sacrosanct în această lume globalizată. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. După cum ați spus chiar dumneavoastră, există în domeniul extinderii sancțiunilor, există anumite sancțiuni care pot fi foarte ușor extinse conform tratatului actual, țin, ținând cont de posibilitățile legislației deja existente, și alte sancțiuni care ar fi mai dificil de introdus. Uh, ați vorbit aici despre sancțiuni politice, cum ar fi suspendarea dreptului de vot. Noi am fi în favoarea unor asemenea sancțiuni, pentru că nu este vorba de sancțiuni financiare, dar aceste sancțiuni au un impact extrem de dur. Însă ar, s-ar putea să fie necesară schimbarea tratatelor pentru a introduce un asemenea tip de sancțiuni. Percepția noastră este următoarea. Printr-o monedă unică, fără a avea o federație la nivel politic, am spus deja de ani de zile acest lucru. Am fost extrem de curajoși. Nu avem o federație la nivel politic și avem o monedă unică. Trebuie să obținem cel mai bun cadru posibil pentru a controla și a intensifica supravegherea și în competitivitatea relativă și dezechilibre. Pentru ca acest lucru să funcționeze în cel mai bun fel, nu quasi automat, ci și să inversăm sarcina probei. probei. Vom vedea mai bine ceea ce s-a propus, pentru că detaliile sunt cele importante. Însă noi considerăm că, trebu- că putem să mergem mai departe cu legislația secundară fără a schimba acum tratatele. În legătură cu întreba, ultima întrebare în legătură cu debite și datorii, deficite, ceea ce contează pentru observatorii externi, pentru antreprenori, și pentru investitori și uh, persoane este combinarea între datoria restantă și capacitatea de a controla uh, această proporție a datoriei uh, în raport cu PIB-ul. Acest raport trebuie să fie unul credibil și care să promoveze încrederea. De aceea considerăm că până acum criteriul datoriei a fost dat uitării și că trebuie să le evocăm pe amândouă, atât deficitul cât și datoria. Exist, acesta apare în criteriile de la Maastricht, atât datoria cât și deficitul, pentru că este fundamental să uh, remediem situația prin consolidarea încrederii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, pervanș. Domnule președinte, ne-ați spus în legătură cu guvernanța economică că trebuie să răspundem pozitiv la cinci, să răspundem da la cinci întrebări. Și nu ați, ați discutat despre ceea ce se va întâmpla cu mecanismul de gestionare a crizei mecanism care a fost uh, înființat în momentul crizei grecești care a amenințat întreaga zonă euro. Se vrea, într-adevăr, o guvernanță economică cu un instrument extrem de puternic care va să devină permanent. Și am putea ajunge și la o colectivizare a datoriei pentru ca piețele de capital european să devină la fel de atractive ca și pie- piața americană. Acum suntem în situația paradoxală în care fondurile străine, fondurile suverane se adresează pieței americane, cu toate că de acolo a început criza. Și în schimb, multe state europene uh, au dificultăți de finanțare pe piețele de capital internațional. Vă mulțumesc, după cum am spus, deja a fost prezent aici un membru al Consiliului Executiv care a vorbit despre mecanismul de criză și despre stabilizarea financiară în timpul crizei. De aceea eu am pus mai mult accentul pe lucrurile care ne permit să evităm să ne regăsim într-o situație de criză. Domnule președinte, vă uh, întrerup, colectivizarea datoriei nu este un mecanism pentru criză. În legătură cu colectivizarea datoriei, știți că Banca Centrală Europeană a avut o poziție foarte clară. Noi considerăm că diversele trezorerii și guverne au responsabilitatea lor proprie și că nu este rău ca acestea să-și păstreze responsabilitatea și să fie responsabil la uh, nivel politic în acest moment uh, lipsește o, un stimulent pentru o bună gestionare. Și am spus chiar eu acest lucru, am spus foarte clar că funcționarea de supraveghere, funcția de supraveghere a pactului de creștere și stabilitate este una mediocră. Nu există sentimentul că există un interes major uh, pentru a se supraveghea convenabil celelalte guverne. După cum știți, la un moment dat a vrut să se și elimine serviciul de supraveghere reciprocă. Uh, deci nu am schimbat, ne-am schimbat această poziție. Acestea fiind spuse, dacă ne gândim la măsurile pe care le avem în vedere și sperăm că vom primi un răspuns pozitiv, sper că vom avea un mecanism de criză care, din păcate, pare necesar. Însă sper că în viitor hotărârea Parlamentului și a Consiliului, lecțiile învățate din experiența actuală, care este una foarte dificilă din punct de vedere obiectiv, ne vom permite să consolidăm elementele de supraveghere care să ne permită să prevenim apariția unei situații de tipul crizei actuale. Thank you, uh, Mr. Berman. Mulțumesc, domnul Berman. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Trichet, în Franța, un responsabil al Agenției de Supraveghere a piețelor, piețelor Financiare a spus că a existat o manipulare a pieței în timpul crizei grecești. Dumneavoastră ne-ați felicitat că am votat uh, directivele în legătură cu supravegherea europeană. Credeți că aceste instanțe sau agenții vor avea uh, mijloacele la necesare pentru a detecta asemenea manipulări ale piețelor și ce ar trebui să facem pentru a evita asemenea manipulări? Pentru că ni se pare, vi se pare că arsenalul juridic de care dispunem este suficient Deseori supravegherea vine prea târziu. Rolul băncilor centrale și al băncii centrale europene este esențial pentru a contracara asemenea manipulări de pe piață. Însă există și limite uh, ale capacităților băncilor centrale. Dumneavoastră vă faceți griji în acest sens. În al treilea rând, Comisia Europeană are un proiect de a reglementa vânzarea la descoperit uh, extremă uh, și uh, aveți comentarii, nu cumva ar trebui să fie interzice, interzise pur și simplu asemenea produse derivate în Europa. Vă mulțumesc. La prima întrebare. Este foarte clar există anumite conduite legale și anumite comportamente ilegale. Există operațiuni autorizate și operațiuni neautorizate. Trebuie să spunem că aici suntem un stat de drept și trebuie să fim extrem de riguroși atunci când identificăm ceea ce este autorizat și ce nu. Nu aș putea să spun care dintre operațiuni a fost manipulate sau nu. Însă dacă au existat manipulări, trebuie să fie făcute anchete și cei care au manipulat piețele să fie pedepsiți. Acest lucru este valabil atât în Europa cât și pe toate piețele și dincolo, dincolo de Atlantic. Băncile centrale au responsabilități extrem de mari, au uh, viziunea de a aduce stabilitatea prețurilor pe termen mediu, stabilitate financiară, în măsura în care aceasta depinde de conceptul fundamental al stabilității prețurilor. Există și responsabilități legate uh, de uh, termenul mediu termen mediu și lung legate de funcția băncilor în sine. Însă, aceste bănci centrale pot sau nu să aibă responsabilități de supraveghere prudențială, bancară sau de altă natură și pot de asemenea să aibă responsabilități de supraveghere în domeniul asigurărilor în funcție de stat. Nu trebuie să confundăm și de aceea, în legislația pe care o lăudam adineauri, acest Consiliu European pentru Riscul Sistemic, care tocmai a fost creat, nu trebuie să își confundă, confunde funcția cu cu, func- cu o funcție de supraveghere. Supraveghetorii vor avea propriile lor funcții la nivel național și european. Deci, încă o dată, cred că întrebarea dumneavoastră se adresează acelor supraveghetori care trebuie să, au datoria de a supraveghea băncile și instituțiile de asigurare sau supraveghetorilor piețelor financiare dacă există anomalii de piață. Și aș reveni la răspunsul meu la prima întrebare. Cred că există un consens, nu doar în Europa, ci și în lume, care ne îndeamnă să credem că o transparență mai mare este direcția majoră în care trebuie să ne îndreptăm. Și dacă există anumite zone de netransparență, este mai probabil ca acolo să se regăsească comportamente anormale. Și, și aici trebuie să spun că subiectele care sunt discus, discutate în Europa și în Statele Unite Eh, trebuie să ne îndemne să dăm răspunsuri paralele. Pentru că dacă nu avem o coordonare, vom avea la nivel mondial aceleași dezechilibre și aceleași instabilități financiare. Eh, vom ajunge la așa numitul arbitraj al regulament, regulam, reglementării și vom crea zone cu o slabă reglementare, uh, lucru uh, care contravine total a ceea ce încercăm să facem la G, nivelul G20 uh, în guvernanța mondială actuală. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc, Marno. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Trișa, acum sunteți președintele Consiliului European pentru Risc Sistemic și aș dori să vă întreb cât de compatibil sau incompatibil este obiectivul stabilității prețurilor cu obiectivul stabilității fiscale. Și dacă noua funcție, a, dacă noua funcție de președinte al Consiliului European de riscu vă va afecta politica monetară. Vă mulțumesc, spune domnul Trișe. În primul rând, încă nu sunt președintele Consiliului European pentru Risc Sistemic. Trebuie ca lucrurile să se desfășoare în mod uh, să, opere, să fie operativă pe bază, pe bază legală. Acesta nu este cazul deocamdată. În al, în al doilea rând, Banca Centrală Europeană rămâne Banca Centrală Europeană și Consiliul executiv al Băncii Centrale Europene rămâne același. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește Banca Centrală Europeană. Aceasta are uh, cadrul constituțional uh, primar, mandatul primar și acesta nu se va modifica deloc. Um, v-ați referit la zona, la zona euro. Uh, și uh, profit de întrebarea dumneavoastră pentru a aminti că mandatul nostru primar se referă la stabilitatea prețurilor. Ne aflăm acum la 11 ani și jumătate de la introducerea euroului. Rata de inflație de medie este de 1,97%. Definiția pe care am dat-o la început a fost mai puțin de 2%, însă aproape de ne aflăm la 1,97, deci mai puțin de 2, însă și foarte aproape de 2%. Cred că este un lucru remarcabil. Ar fi putut să fie 1,90 sau 1,95, însă eu prefer 1,97 la 2,01. Și la sfârșitul anului vom uh, reface toate calculele necesare. Este cel mai bun rezultat uh, din punct de vedere al uh, stabilității prețurilor de 50 de ani pentru uh, țări, pentru economii, pentru băncile centrale care fac parte din zona euro. Este un rezultat mult mai bun în toți acești ani comparativ cu ultimii 10 ani, de exemplu, din Spania, Germania sau Italia. Așadar, acesta este mandatul nostru, stabilitatea prețurilor și acestea sunt rezultatele pe care le avem. În ceea ce privește uh, prețurile viitoare, observatorii și uh, diferite grupuri de lucru și piețele financiare prezic cu aceeași stabilitate în următorii 10 ani. Și este, vorbim aici despre uh, fapte, despre cifre și despre evaluări referitoare la trecut. Am menționat acest lucru doar așa în trecere și, de fapt, sunt singurul care afirmă acest lucru. Pe mine mă surprinde, deoarece aceasta este realitatea. Acestea sunt rezultatele la care am ajuns de când a luat uh, ființă Banca Centrală Europeană și ne continuăm acest uh, mandat în continuare. Consiliul European pentru Risc Sistemic este o altă instituție. Uh, în acest uh, organism nu participă toți membrii Consiliului Executiv al Băncii Centrale Europene. Există noi membri din partea autorităților pe care le-am menționat. Sunt membri care vin din uh, lumea academică, științifică, membrii care vin din partea autorităților naționale de supraveghere, care sunt uh, interesați în evaluarea riscurilor sistemice în uh, crearea unor analize asupra riscurilor cu care ne putem conf- con- confrunta și se implică, desigur, în elaborarea recomandărilor necesare în, ac- în cadrul acestui sistem de uh, avertismente uh, timpurii. Desigur, acest nou organism este foarte apropiat nu doar de Banca Centrală Europeană, ci și de restul băncilor centrale naționale. Uh, și cred că nu este un lucru uh, surprinzător că pe ambele, în ambele părți a Atlanticului s-a um, ajuns la concluzia că ritmul sistemic este uh, un lucru foarte important. Și, și aici și dincolo de Atlantic s-a ajuns, s-a ajuns la concluzia uh, Um, situării unui asemenea organism în apropierea uh, băncilor uh, centrale, deoarece acestea au aceste obiective pe termen mediu și lung și au un rol uh, important în menținerea stabilității. Însă este vorba de două instituții separate. Vă mulțumesc, una doamna președinte. Spune, ați spus deja că ne veți prezenta rapoarte separate și eu va trebui să le reamintesc uh, membrilor comisiei să pune, să pună întrebările potrivite la, tem- la momentul uh, potrivit. Acum are cuvântul domnul Epping. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule Trișe, în cursul uh, ultimei întâlniri ECOFIN, în septembrie, a s-a discutat despre uh, taxa pe tranzacții financiare. Ați avut o poziție foarte clară. A spus clar că uh, este vorba de o idee foarte rea pentru Uniunea Europeană, deoarece băncile ar putea să își schimbă sediul la, să meargă în uh, Zurich sau în Hong Kong sau la New York și că um, ar trebui să descurajăm existența unei asemenea taxe și Uh, eu sunt uh, de acord cu acest lucru și poate puteți să explicați din nou acestei uh, comisii um, unde există păreri favorabile pentru o asemenea taxă. Poate ați putea să ne explicați de ce este o idee atât de proastă. Vă mulțumesc. Um, mă tem că am fost n-a fost atât de precis în ceea ce privește diferitele uh, piețe financiare care vor beneficia în urma acestei inițiative din Europa, însă este într-adevăr adevărat, pe baza analizei noastre, este vorba de un uh, concept care nu trebuie sprijinit din, punct, din mai multe motive, din punct de vedere economic. Din punct de vedere tehnic există dificultăți mari de a-l implementa. Dacă introducem această taxă pe tranzacții uh, financiare, um, aceasta trebuie introdusă la un uh, nivel uh, global și știm că în acest moment acest lucru nu este posibil. Așadar, mă tem că dacă noi avem această inițiativă, indiferent de forma acestei inițiative, acest lucru va duce pur și simplu la mutarea tranzacțiilor financiare în alte locuri. Nu am menționat anumite piețe financiare, însă oricare dintre acestea sunt uh, posibile. Și în analiza noastră ne-am bazat pe trei uh, motive. Desigur, uh, poate să fie o idee seducătoare aceasta și înțeleg faptul că mai multe parlamente, poate chiar și parlamentul uh, parlamente naționale, chiar și Parlamentul uh, European, uh, sprijină această idee. Însă cred că este de datoria noastră să atragem atenția asupra dificultăților majore care pot apărea ca urmare dacă credem că există asemenea dificultăți. Și, într-adevăr, uh, confirm că am spus mai puține lucruri, mai puțin clare ca dumneavoastră în cadrul întâlnirii ECOFIN. Doamna președinte spune că în rezoluția noastră am cerut comisiei să prezinte o analiză a, a efectelor. Comisia noastră pur și simplu și-a dorit să a, afle mai multe detalii în acest punct. Următoarea întrebare, domnul Sven Giegold voi rezista tentației de a începe o discuție economică despre avantajele taxei asupra tranzacțiilor uh, financiare și, după părerea mea, politica uh, fiscală nu, nu se află în uh, responsabilitățile Băncii Centrale Europene. Însă cred că Banca Centrală Europeană eh, eh, dispune de instrumentele necesare puternice pentru a se asigura ca o asemenea taxă pe tranzacție financiară să fie pusă în eh, aplicare. Însă, am o altă întrebare care se referă la lecțiile învățate în urma situației din Irlanda. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze situația de, de acolo. Situația obligațiunilor de stat nu este cea mai bună. Există și acest lucru nu ar trebui să se extindă la asupra Uniunii Europene. În același timp, um, Irlanda a fost un uh, bun uh, exemplu. A redus uh, cheltuielile publice, a redus salariile acolo unde statul a putut să influențeze acest, acest lucru și în acest, în acest moment creditele, obligațiunile de stat sunt, um, nu sunt într-o situație foarte bună și întrebarea care se pune este ce lecții putem învăța în urma acestei uh, situații și uh, ce consecințe uh, putem învăța pentru a avea o strategie de ieșire um, din situația de criză și um, care ar fi părerea dumneavoastră în legătură cu opiniile exprimate deja de dumneavoastră legate de um, aspectele pozitive ale guvernului uh, irlandez, reforma întreprinsă deja de guvernul irlandez. Da, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să reafirm uh, un lucru pe care l-am, l-am mai spus uh, deja în ceea ce privește Uniunea Europeană în întregime în ceea ce privește zona euro și în ceea ce privește fiecare uh, țară membră. Am spus întotdeauna uh, când vom vedea că am uh, depășit această recesiune, că nu declarăm că suntem victorioși, ci considerăm că trebuie să dăm dovadă în continuare de precauție. Desigur, am fi putut să spunem acum că am depășit recesiunea, există creștere economică, și, după cum am spus, uh, ne așteptăm la o rată de creștere de 0,6% pentru zona euro în acest an, însă suntem în, în continuare prudenți atât în ceea ce privește acest an, cât și anul viitor. Deci ce am uh, putut să observăm în anumite țări este că acestea au, au luat măsurile foarte bune. De exemplu, um, Irlanda a Uh, nu mai este la fel de competitivă în ceea ce privește costurile uh, muncii. O serie dintre măsurile pe care, le-am, care au fost luate uh, i-au permis să recâștige teren în ceea ce privește costurile locurilor de muncă. Însă fiecare țară se confruntă cu alte provocări și nu există o situație uh, care să fie aceeași peste tot în uh, cele 27 de, stem, 27 uh, de state membre sau cele 17 state membre ale zonei euro. Așadar, cerem tuturor țărilor să țină seama de propriile dificultăți și dificultățile Irlandei sunt diferite. În uh, Irlanda există un foarte mare sector uh, financiar și acest lucru uh, face parte din provocările cu care se confruntă Irlanda. Și aș spune din nou, și Irlanda a dovedit acest lucru în trecut, că poate face față acestor provocări. și guvernul irlandez și parlamentul uh, irlandez au înțeles și înțeleg foarte bine uh, care este situația. Însă toate țările, cerem tuturor țărilor să fie cât mai uh, vigilente și cât mai atente în ceea ce privește propriile politici fiscale și propriile politici de competitivitate. Suntem în continuare într-o perioadă care rămâne provocatoare și uh, trebuie să dăm dovadă de vigilanță. Mulțumesc, domnul Clut. Da, vă mulțumesc. Domnule Trișe, Sven Giegold uh, mi-a pus deja o întrebare pe care eu dorisem să o, o pun. Uh, Aș putea extinde puțin domeniul să includ și Grecia, deoarece nici Grecia nu a fost răsplătită pentru măsurile de austeritate pe care le-a întreprins. O să-mi schimb puțin uh, întrebarea. În cursul unei uh, discuții uh, din uh, Germania legate de bugetele uh, comunităților locale, um, comunitățile uh, locale din Germania se află uh, sub o presiune bugetară foarte mare și situația s-a uh, înrăutățit în ultimii ani. Și situația, această situație dificilă este explicată în proporție de trei sferturi de către actuala criză financiară. Și uh, în această situație se pune întrebarea dacă uh, nu ar trebui să găsim alte uh, soluții, deoarece uh, um, nivelul de acceptare a populației față de politicii Uniunii Europene uh, scade. Și aș dori să întreb dacă nu cumva și băncile și instituțiile financiare se pot uh, implica în acest uh, efort uh, financiar. Uh, deoarece din uh, propriile mijloace ale comunităților este foarte greu să facem seama acestor noi provocări uh, fiscale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune domnul Trișa. Nu știu um, dacă înțeleg uh, de ce uh, există această atitudine negativă față de Uniunea Europeană. Care este critica exactă adusă Uniunii Europene? Da, este vorba de întrebarea pe care și-o pun oamenii. De ce noi, la nivel uh, comunal, local, uh, trebuie să uh, resimțim efectele acestei crize pe care noi am uh, provocat-o? Și uh, politica de economii susținută de Uniunea Europeană înseamnă exact acest lucru. Contribuabilii sunt cei care uh, plătesc pentru această criză. Da, spune domnul Troșe. În primul rând, este vorba de o criză uh, mondială. Nu Uniunea Europeană a inventat, a cauzat această criză. Criza a arătat pur și simplu cât de fragilă este situația uh, sectorelor financiare pe plan mondial, peste tot în lume. Și aceasta ar fi prima observație. Această criză globală, desigur, creează probleme. Și uh, de aceea cerem uh, și ne dorim ca sectorul financiar să fie mult mai rezistent. Noile reglementări au fost uh, criticate, noile uh, reglementări despre care se discută la nivel european și global. După părerea mea, este, uh, acest lucru este inacceptabil tocmai datorită lucrurilor pe care le ați spus, le-ați afirmat acum. Oamenii cer autorităților, nu doar în Europa, ci peste tot în lume, că nu-și doresc să uh, vadă din nou un sector financiar atât de fragil. Însă, de ce să dăm vina întotdeauna pe Uniunea Europeană? Uniunea Europeană și diferitele guverne și, și guvernul japonez și guvernele, guvernul din uh, Statele Unite ale Americii se confunde cu aceleași uh, dificultăți. Uh, în, în, uh, în zona euro, cel puțin o singură institu- o, o instituție și-a respectat uh, mandatul. Și după cum, am, după cum am explicat, acest lucru este uh, remarcabil. Poate nu am explicat acest lucru atât de bine pe cât uh, ar fi trebuit, deoarece este un element care ar asigura și ar uh, liniști populația că există și se respectă această stabilitate a prețurilor, care este foarte importantă pentru cetățeni. Și înțeleg faptul că este foarte greu ca în aceste uh, condiții să fim siguri că facem tot ceea ce putem pentru a evita um, o nouă uh, criză. În plus, este foarte greu să fim siguri că toate guvernele um, întreprind toate cele necesare pentru a uh, păstra încrederea și stabilitatea. Și acest lucru este valabil peste tot în lume. Este adevărat uh, și în Europa, dar și în alte locuri. Mesajul este același pentru toți. Și cred că nu ar fi bine ca să dăm uh, vina întotdeauna pe instituțiile europene. Suntem cu toții în această situație în care ne confruntăm cu circunstanțe uh, deosebite. Desigur, nu este ușor, sarcina Parlamentului European nu este uh, ușurată, nici sarcina uh, Băncii Centrale Europene nu este una ușoară și nici guvernele naționale nu au o sarcină ușoară, însă nu ar trebui să dăm vina, să arătăm cu degetul pe o anumită instituție. mulțumesc. Uh, Mr. Salava. Mulțumesc, domnul Salava Cross. Aș dori să îl asigur pe domnul Trișe de următorul lucru. Apreciez foarte mult modul în care a acționat până acum în ceea ce privește soluționarea crizei. Și mă refer cel mai mult la cazul Greciei și la regulamentul de acolo. Și eu, ca și europarlamentar grec, îi mulțumesc pentru acest lucru. Am văzut că Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, felul în care aceste două instituții au acționat în cazul Greciei, s-a discutat foarte mult acest subiect. S-a discutat foarte mult despre deficitul foarte crescut al acestei țări. Domnule președinte, pe mine mă neliniștește următorul lucru. Indiferent de creșterea despre care ați discutat dumneavoastră, trebuie să înțelegem că problema nu e doar Grecia, e o problemă care vizează întreaga Europa. Cred că toți cei din Europa trebuie să se confrunte cu o problemă. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța săptămâna trecută, am văzut grevele generale de acolo și există probleme în fiecare regiune a Europei, mai ales în regiunea sudică. Așa că întreb care este strategia pentru creștere și pentru ocuparea locurilor de muncă. Ne-ați povestit câte ceva despre ele, dar cred că totuși cei care au cauzat aceste cri- cele care au cauzat criza sunt um, instituțiile bancare. Și cred că e nevoie să avem o strategie economică Se discută acum despre noua guvernanță economică, să încercăm să avem o abordare comună. Indiferent ce am încerca, piețele nu se vor descurca singure. Vă mulțumesc! Sunt de acord, bineînțeles, cu ce ați spus dumneavoastră dar voi lărgi puțin observa observațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Ne aflăm acum într-o economie globală, într-un sistem financiar global. Echilibrul între libertate și regulament, regulament al băncilor, al instituțiilor nebancare, al fondurilor de pensii, ale instituțiilor de asigurări și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt acum discutate nu doar în interiorul Europei, în lumea industrializată, ci sunt discutate și la nivel global, cu toate țările emergente. Este foarte important să reușim să dezvoltăm niște standarde și regulamente la nivel global. Dacă acest lucru nu se va face, atunci vom crea un dezechilibru și mai mare și probabil chiar o posibilă criză. De asemenea, va avea loc o deplasare a activităților, iar acest lucru nu ne-ar conveni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ne aflăm într-o situație în care e nevoie să acționăm cu multă inteligență. Toate părțile implicate trebuie să acționeze așa și trebuie să o facă la nivel global. Am trecut printr-o asemenea experiență și eu. A existat o schimbare foarte mare în interacțiunea dintre diferitele economii și diferitele țări din lume și asta de la criză încoace lumea emergentă și-a lua, a lua, participă și ea acum la aceste discuții. G20 este un simbol care reprezintă tocmai această schimbare. Am asistat la niște mici revoluții în toate cercurile în care s-au discutat aceste probleme. Vreau să vă asigur că facem tot ceea ce se poate. Sunt sigur că toți uh, europarlamentarii care au vorbit până acum și că aceștia cred că sunt de acord cu mine și anume cetățenii nu ne vor ierta dacă vor mai trece printr-o asemenea situație încă o dată. Și nu mă refer aici doar la Europa, ci și la restul lumii, la economiile avansate. Suntem obligați să găsim o cale prin care sistemul să fie mult mai rezistent. Pentru ca sistemul să fie mai um, rezistent, trebuie să depunem mari eforturi. Vă mulțumesc! Hans-Peter Martin Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să vă citesc un citat. Tema cea mai importantă rămâne foarte clar aceasta. Capitalul rămâne foarte ridicat și nu se mai poate finanța creșterea în continuare. Toți actorii, autorități bugetare, bănci trebuie să își reducă standardele. Volatilitatea a crescut foarte mult în ultimul timp. Capitalul e tot mai scump, creșterea tot mai puțină și atunci intervin și marge, marjele. Ce puteți să ne spuneți despre acest lucru? Așa vedeți și dumneavoastră situația în zona euro? Acest lucru ne așteaptă în următorul timp cu toate consecințele care decurg de aici. Din nou, cred că procesul pe care l-am observat, un proces la nivel global și nu doar în zona euro, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite ale Americii și în alte regiuni ale lumii, este un proces care care se, îndrept, se ocupa tocmai de rata de îndatorare. Eu cred că majoritatea sunt de acord în ceea ce privește această problemă. În economia globală trebuie să existe niște elemente de anticiclicitate care să poată să ducă la o încetinire a ratei datoriei. După aceea există aceste explozii care caracterizează de cele mai multe ori funcționarea economiei. Însă experiența prin care tocmai am trecut este cea mai rea de la al doilea război mondial. Ne confruntăm cu o situație excepțională, în mod evident. Și aceasta a survenit după o perioadă în care rata, de, rata datoriei era și ea foarte ridicată, cea mai ridicată de la al doilea război mondial. Însă cum putem să ne asigurăm că există un nivel global, unul național, o evoluție continentală care să nu fie atât de sensibilă la asemenea evenimente excepționale? Aceasta este o cea mai importantă întrebare la care trebuie să răspundem. Există diferite modalități prin care putem răspunde. Încercăm să eliminăm pe cât posibil mecanismele prociclice care există în uh, economia globală. Există aceste cerințe de capital, acestea ar putea fi ele însele anticiclice. Comunitatea globală le-a menționat ca fiind instrumente de care ne-am putea folosi. Nu este ușor, însă este necesar. Domnul Feo Doamna președinte, domnule Trișe, Aș dori să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați ocupat de guvernanța economică. În ceea ce privește Parlamentul, vreau să spun următorul, următorul lucru. Sunteți foarte sprijinit la nivel european. Ați venit cu o soluție la nivel european foarte eficientă. În ceea ce privește semestrul european, Vreau să vă pun următoarea întrebare, domnule președinte. Care credeți că este puterea Comisiei de a evalua planurile bugetare? Dacă analizăm cifrele, la care cifre ar trebui să fim atenți? Ne-ați spus că va important să existe recomandări specifice pentru statele membre atunci când vorbim despre competitivitate. Vă reamintesc uh, cazul Portugaliei. Cheltuielile publice sunt acum greu de controlat acolo. Există premii foarte mari în ceea ce privește datoria publică, deci competitivitatea este afectată. Ce fel de recomandări ar trebui date unui stat membru în asemenea circunstanțe? În primul rând, conceptul semestrului european este să se ocupe de posibilele dificultăți cât de repede este posibil. Trebuie de asemenea să îi încurajeze și pe parteneri să examineze situația. Această situație trebuie examinată în cel mai sensibil mod cu putință. Toate statele membre ale Uniunii Europene știu că depind, unde, depind unele de altele, fiecare de situația celeilalte și asta din cauza pieței unice. Toate statele membre ale zonei euro știu că depind și mai mult unul de celălalt și asta tot din cauza pieței unice și a monedei unice. S-a văzut acum, pe timpul crizei, ce înseamnă acest lucru. Sper că semestrul european se va implementa cât de bine e posibil. Nu vreau acum să mă suprapun muncii comisiei. Însă un lucru este foarte clar. Încă din 2005 am recomandat cu tărie membrilor zonei euro nu doar să implementeze așa cum trebuie pactul de creștere și stabilitate, și nu a fost așa cazul, după cum bine știți, e greu să controlăm ceea ce cerem noi. Și în cazul Comisiei, unele țări și Parlamentul. Noi cerem și indicatori de competitivitate, Echilibrele, echilibrele domestice și din exterior trebuie să fie supravegheate. Noi credem că e foarte important într-o zonă cu o monedă unică, unde pragul este unul foarte clar. Mesajul care vine de la noi e următorul. Trebuie să ne stabilim în aproape de 2 sub 2. Asta în anii de până acum, în următorii 10 ani, tot același prag, aproape de doi. Știți ceea ce cerem, așa că trebuie luate deciziile de care e nevoie. Dorim să asigurăm acest vast continent de stabilitate. Dacă inflația la nivel național e mai mare decât media, dacă evoluțiile sunt mult prea rapide, atunci se pierde competitivitatea. Și apar probleme după o anumită perioadă de timp. Acesta este mesajul pentru toate țările și pentru Portugalia, la fel ca pentru celelalte. Doamnă președinte, S-a discutat și despre Grecia astăzi, așa că vreau să pun o întrebare legată de țara mea. Cum apreciați dumneavoastră situația în legătură cu măsurile de austeritate care au fost luate aici? Cum vedeți dumneavoastră consecințele economice și sociale? Cum, pot, cum se poate ajunge într-adevăr la obiective în ceea ce privește revenirea pe traiectoria țării? în presa din Grecia și în cea internațională se vorbea despre memorandumul ca, din martie 2013 care ar putea fi prelungit. Comisia este împotrivă, Fondul Monetar Internațional pare să fie de acord pe moment. Dumneavoastră, cei de la Banca Centrală Europeană, sunteți al treilea jucător important. Cum vedeți dumneavoastră situația? Trebuie să existe o discuție clară între actorii implicați, Comisia Europeană, FMI și Banca Centrală Europeană. Ce poziție aveți dumneavoastră? Pentru că această neclaritate nu ajută pe nimeni. Mulțumesc! Trebuie să spun încă o dată ceva. L-ați întrebat pe Ben Bernanke următorul lucru. Dacă în Texas, California, Massachusetts, Alaska și așa mai departe faci acest lucru și acest lucru, noi ne aflăm exact în poziția rezervelor federale trebuie să luăm o decizie la nivelul a 350 de milioane de oameni, 17 țări din ianuarie 2011. Fiecare membru al Consiliului Executiv este un expert pentru aceste milioane de cetățeni europeni. O persoană, un vot. fie că vorbim de guvernatorul țării X sau Y, fie că există o diferență de populație între țara X și Y, o diferență foarte mare sau foarte mică, 1 la 100, 1 la 200. Trebuie să ținem cont de aceste elemente. Acesta este Consiliul Executiv și există șase membri. Aceasta e misiunea noastră, să ne asigurăm că există o stabilitate a prețurilor pe un uh, continent de 350 de milioane de oameni. Eu am spus doar care sunt rezultatele acestei munci. Guvernele sunt responsabile pentru politicile lor. Consiliul trebuie să supravegheze aceste politici. Conform tratatului, nu noi trebuie să facem acest lucru în locul guvernelor sau în locul Consiliului. Există o comisie. Această comisie trebuie să evalueze situația și să ia decizii în cunoștință de cauză. Noi le cerem tuturor acestor instituții să își asume responsabilitatea. Acesta este mesajul nostru. E atât de simplu. Cred că a fost folositor să vă reamintesc acest lucru, pentru că e modul în care acționăm. În diferite circumstanțe, spunem și noi ceea ce credem, dăm propriile noastre sfaturi. Însă, din nou, responsabilitatea noastră e la nivelul întregului continent și multe întrebări care mi-au fost adresate mie ar trebui să fie adresate Consiliului, Comisiei și guvernelor în cauză. Tot ceea ce pot să spun e următorul lucru. Observ că a existat o schimbare foarte, foarte importantă. O schimbare în traiectoria macropolitică a țării despre care discutăm și anume Grecia. Noi ceream o schimbare, această schimbare a avut loc și apoi a trebuit să, evoluăm, să evaluăm această nouă orientare împreună cu comisia. Și am spus, da, țara se îndreaptă într-o direcție bună. Dar acum mesajul meu e următorul, implementați cu rigurozitate ceea ce s-a decis. Va exista o monitorizare trimestrială, așa cum știți. Comisia împreună cu noi se va ocupa de acest lucru. Dacă acest proces va fi făcut așa cum trebuie și noi sperăm că așa va fi, într-o manieră eficientă, atunci credem că meritele vor fi recunoscute și toată lumea va vedea că într-adevăr vorbim despre o schimbare. Mulțumesc, Gunnar! Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Avem nevoie de sisteme financiare rezistente, după cum spuneați chiar și dumneavoastră. Însă, pentru a le avea, avem nevoie de finanțe publice stabile și o economie rezistentă. Deci avem nevoie de o perspectivă mai holistică, o expresie destul de dubioasă, dar oricum. Spun acest lucru pentru că astăzi avem un, în medie 7% deficit în Uniunea Europeană și dacă ținem cont de acest lucru și ținem cont și de faptul că poate exista o creștere de, o scădere de până 1% pe an până în 2017 ajungem la 2020 și o scădere în austeritate. Însă, în același timp, avem nevoie de creștere pentru a reduce acest deficit, ceea ce necesită alte activități și reforme care să stimuleze creșterea. Pentru că nu putem să punem sub semnul întrebării politicile de austeritate. Pentru că de fiecare dată apar noi probleme Aș dori să ne spuneți care este valoarea dumneavoastră de impact dacă am reglementa piețele financiare în așa fel încât uh, am riscat să, să creăm o nouă riscă, un nou risc al, o nouă criză a creditelor, combinată cu acest, această criză a deficitului. Mă întreb dacă aș dori, ați dori să vă gândiți la acest echilibru care pune față în față necesitățile de reformă contradictorii. Vă mulțumesc foarte mult. Două remarce. Una în legătură cu politicile fiscale. Ați menționat uh, gradul de mărime al deficiturilor, Însă vă aduceți aminte că atunci când am negociat tratatul de la Maastricht, eh, 3% a fost un prag destul de înalt pentru pactul de creștere și stabilitate. Acum vedem că această medie a devenit mult mai mare. Bineînțeles că a trebuit să trecem prin cea mai grea criză de la cel de-al doilea război mondial încoace, însă dacă ne-am gândit că dacă la nivelul de 7% suntem în aceeași situație ca și cum dacă am fi la minus 2%, nu este corect. Dacă nu faci nimic, uh, duci la pierderea încrederii. Uh, cetățenii nu mai consumă pentru că știu că vor avea probleme mari ulterior societățile nu investesc uh, și cei care economisesc nu au nici ei încredere în bănci și piața plătește prețul. Nu ar trebui să spunem că dacă nu facem nimic sau dacă chiar creștem la acest deficit, vom ajunge într-o situație mai bună printr-un model linear, ci din contră, dacă nu facem nimic, vom fi într-o situație mult mai grea. Acesta este lucru care mi este mie foarte clar acum, însă poate că nu am ținut cont de această modalitate de gândire în trecut și poate nici acum nu se ține cont de această viziune în Europa. Însă mi se pare că există o conștientizare în Europa că uh, trebuie să ne pese de ceea ce se întâmplă acum. Însă poate aceste credințe mai există la nivel global. O altă problemă la care ați făcut referire este cea a reglementării. Și dacă prin uh, reglementări mai stricte și prin standarde mai stricte, după cum facem noi acum, împiedicăm redresarea. Și aici dacă citiți presa internațională, cea mai bună, veți vedea că sunt reflectate ambele părți. Unii spun că suntem prea timizi și că este imposibil să ne imaginăm că ne vom reîntoarce la situația din 2008. Că ar trebui să uh, fim și mai stricți, să consolidăm definiția capitalului și a cerințelor de capital. Am, ați citit și dumneavoastră aceste opinii. Alții, pe de altă parte, spun că mergem prea departe și că vom împiedica redresarea, pentru că va fi imposibil să uh, se asigure noile credite. Se spune că noile reglementări sunt prea dure. Însă noi se pare că încercăm să ajungem la un echilibru. Să fim siguri la un nivel rezonabil pentru a rezuma sentimentele colegilor mei de la nivel european și global, să avem o asigurare rezonabilă că am reușit să obținem o uh, un efect în ceea ce privește solid, soliditatea sistemului. Pentru ca cetățenii să aibă încredere că uh, sistemul bancar nu va fi la fel de fragil uh, după cum se crede și că vom avea o perioadă de tranziție în care să nu uh, uh, prevenim redresarea. Acesta este echilibrul pe care încercăm să-l atingem. Da, au fost două întrebări extrem de pertinente. Uh, timpul este împotriva noastră, spune președinta. Vă rog să vă gândiți și la cei care vor să intervină ulterior. Leonardo. Mulțumesc, domnule președinte. în discursul dumneavoastră de astăzi în legătură cu evoluția economică și monetară, domnule Trișe, ați evaluat pozitiv evoluția din al doilea trimestru. În acest al doilea trimestru, care este echilibrul între exporturile și cererea internă a statelor din zona euro? În a doua parte a discursului dumneavoastră, în legătură cu evoluția economică și monetară, ați folosit uh, formulări destul de prudente. Eu aș atribui acest lucru unei îngrijorări în ceea ce privește creșterea euro și impactul negativ asupra exporturilor poate este nevoie de o consolidare fiscală și o consolidare a regulilor. Însă acest lucru va avea un impact negativ asupra cererii interne și asupra coeziunii sociale uh, și va împiedica uh, redobândirea încrederii de care vorbeați adineauri. Vă mulțumesc foarte mult. Prima întrebare. În al doilea trimestru am văzut că această creștere, care a fost mult mai bună decât preconizat, a fost dator, datorată în mare parte cererii interne și nu atât de mult cererii externe. Așadar, din 0,1 s-a datorat cererii externe nete. Cererea externă a avut o contribuție pozitivă, însă destul de redusă. Aș spune, pentru a rezuma, că am avut 0,1% contribuție din partea cererii externe și 0,2% Uh, de la fabrici și restul de la cererea internă și consumul public. Aceasta a fost situația în ultimul trimestru. Însă nu pot spune că acest lucru s-a datorat unor surprize foarte mari pe partea externă. Rămânem precauți pentru că, după analiza noastră, nu anticipăm foarte multe schimbări în viitor. Pentru a vă da un exemplu simplu. Am uh, revizuit în sus creșterea de acest an și am ajuns de la un interval care avea mijlocul la 1 și intervalul acum are centrul la 1,6. Deci am schimbat Uh, evaluarea în mod semnificativ. Însă acest lucru nu înseamnă că profilul pe care îl vedem pentru anul viitor s-a schimbat. Și pentru anul viitor, exact același interval a fluctuat de la 1,2% la 1,4% și aceste 0,2% procente în plus au s-au datorat uh, trecerii de la 2010 la 2011, pentru că am revizuit în sus creșterea medie în 2010. Deci, ne menținem o atitudine foarte prudentă și precaută. Am văzut că am subestimat uh, procesul de redresare până acum, însă ni se pare că nu ar fi uh, oportun să declarăm deja victoria și să spunem că suntem siguri acum că uh, ne aflăm în situația în care creșterea uh, este asigurată. Trebuie să rămânem precauți și prudenți. Nu. De fapt, am răspuns la trendurile viitoare. Concluzia principală, după părerea mea, este că trebuie să creștem potențialul de creștere, ținând cont de faptul că demografia nu este extrem de dinamică în Europa. Marea diferență între Statele Unite și Europa ține de demografie. Dacă se ia creșterea pe cap de locuitor în Statele Unite și în zona euro sau în Uniunea Europeană, dar să luăm de exemplu zona euro, pentru că acolo cunosc cifrele clar. Este vorba de 1% creștere pe cap de locuitor în zona euro și 1,1% în Statele Unite. Însă, datorită faptului că uh, rata de natalitate și uh, creșterea populației este mai mare în Statele Unite, atunci asta înseamnă că creșterea este mai mare în Statele Unite. Noi avem o problemă de uh, ce ține de potențialul de creștere. Așa încât uh, soluția pentru noi trebuie să fie reforma structurală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trișe, vă mulțumesc uh, pentru măsurile pe care le-ați introdus, care sunt compatibile cu sarcina centrală a Băncii Centrale Europene, <coughs> aceea de susținerea unei politici monetare. Există în continuare riscul ca măsurile noastre să fie folosite în mod oportunist. Cum evaluați această situație? În al doilea rând, în ceea ce privește reforma globală în, ca urmare a crizei, nu cred că dumneavoastră sunteți împotriva unei taxe pe tranzacții financiare. Aveți o poziție mai nuanțată. Noi am dorit o reformă substanțială și de aceea aceste reforme de reglementare și de supraveghere nu sunt suficiente. Cred că trebuie să examinăm cooperarea macroeconomică și de aceea Banca Centrală Europeană trebuie să examineze aceste idei. Și aceste idei. De aceea am avea nevoie de un răspuns gen, centralizat și generalizat și nu unul fragmentar. Vă mulțumesc. În ceea ce privește măsurile non-standard, eu aș spune că acestea au fost gândite pentru a permite, în circunstanțe excepționale, să se transmită uh, ca sistemul nostru uh, monetar să funcționeze, să funcționeze cât mai bine. Și din acea, acest motiv am luat această măsură excepțională de a asigura lichidități nelimitate la preț la o rată fixă a dobânzii. Lucru uh, după uh, intensificarea crizei după, de la mijlocul lunii septembrie 2008 și, de asemenea, măsuri în legătură cu uh, achiziționarea de obligațiuni. Tot ceea ce am făcut a avut menirea să permită transmiterea corectă a politicii monetare. Considerăm că măsurile standard în sine trebuie să fie proporționate, proporționale cu uh, mandatul nostru primar, adică stabilitatea prețurilor. Pentru a asigura stabilitatea prețurilor, mandatul nostru și lucruri pe care ni-l cer cetățenii europeni și un lucru foarte bun pentru sănătatea stabilității financiare. Pentru că dacă nu am avea prognoze sigure, am fi într-o situație mult mai gravă. În ceea ce privește impozitarea băncilor, a tranzacțiilor financiare, Repet, nu suntem pentru o taxă pe tranzacții financiare. În legătură cu băncile am spus, în primul rând trebuie să ne asigurăm că vom avea standarde noi care să fie la fel de proporționale pentru a permite sectorului financiar să fie mai puțin fragil și mai rezistent. Odată ce se vom asigura acest lucru, diverse guverne ar putea decide să treacă la introducerea unei taxe. Însă există poziții extrem de diferite atât în Europa cât și la nivel global. Și înțeleg că fiecare din aceste poziții este mânată de experiența recentă, extrem de dramatică, uh, experiență în care contribuabilii au trebuit să susțină băncile. Acolo uh, există cereri foarte mari ale impozitării băncilor. Acolo unde nu a existat această experiență, uh, nu se cere atât de mult impozitarea băncilor. Nu mai avem foarte mult timp. Wolf, ai cuvântul. Uh, underline in your Mulțumesc, doamna președinte. Ați subliniat uh, inițial cât de importantă este coordonarea între Uniunea Europeană și zona euro și Statele Unite ale Americii. De fapt, G20 ne-a dat tuturor impresia că mm, mm, se dorește acest lucru, într-adevăr. Um, se dorește găsirea unor uh, soluții globale. Acum doi ani mai târziu, în momentul în care mă uit la ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană și în Statele Unite, există diferențe mari, există și lucruri uh, similare, dar și diferențe mari. Așadar, eu sunt uh, dezamăgit și nu cred că putem vorbi de o abordare la nivel G20, dacă este să analizăm realitatea în sectorul financiar. Bănci care au fost salvate de către guvern, în acest moment plătesc uh, bonusuri în valoare de milioane de euro prime în valoare de eh, milioane de euro. Așadar, lumea pur și simplu s-a reîntors la situația dinainte. Un alt aspect, indiferent dacă eh, ne face acest lucru, mecanismul de stabilizare european va expira în câțiva ani. Însă, oare nu ar trebui să ne pregătim de pe acum pentru acest eh, moment, deoarece um, nimeni nu-și dorește ca Grecia și Irlanda și așa mai departe să confrunte în câțiva ani cu aceeași situație grea ca și acum nu ar fi mai bine dacă nu ne-am pune întrebarea uh, referitoare la existența unui nou meca- asemenea mecanism? În ceea ce privește prima temă, sunt de acord că, într-adevăr, uh, este foarte dificil în cadrul uh, democrațiilor noastre să ne asigurăm că lucrurile efectuate au fost efectuate pe baza unui consens global și că au fost uh, coordonate perfect. Însă, poate aveți o atitudine prea uh, strictă. Există, într-adevăr, diferență. Însă, dacă este să ne uităm la Consiliul European pentru Risc uh, Sistemic, există Uh, zone, desigur, în care uh, tradițiile sunt importante, în care există o anumită uh, istorie de, a, de abordare diferită a aceleași, aceleași probleme. Ne inspirăm pe ambele maluri ale Atlanticului din același loc. Și, după cum am spus, și în Statele Unite și în Uniunea Europeană s-a, s-a ținut uh, cont de aceleași lucruri și aceste organisme au fost puse în apropiere, au fost legate foarte mult de băncile uh, centrale. Nu doresc să fiu, să dau dovadă de uh, naivitate, însă, după părerea mea, această analiză a lucrurilor uh, care a fost efectuată la nivel global este poate prea strictă. În ceea ce privește reglementarea băncilor, în mod clar, ceea ce lucrurile discutate nu au fost discutate doar cu Statele Unite ale Americii sau cu celelalte țări industrializate, ci și cu țările în curs de dezvoltare. Nu, e, nu a fost, nu este un lucru ușor, însă nu aș avea o atitudine prea negativă față de cele realizate deja. Este desigur vorba de o muncă foarte uh, dificilă. În ceea ce privește mecanismul european de, uh, stabiliz- de stabilizare, uh, acesta trebuie să funcționeze acum și acum uh, ne folosim de acest mecanism pentru supravegherea politicilor fiscale și sunt de acord că este important uh, să spunem că, într-adevăr, acesta este conceptul pe care îl vom folosi dacă um, pe viitor s-ar putea să nu putem uh, evita asemenea teme din nou. Fernand. Werner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate am ajuns prea târziu și aș, aș avea o întrebare legată de um, un aspect, um, generalizarea datoriilor. Avem acum câțiva ani la dispoziție, trei ani la dispoziție, însă după acești trei ani trebuie să începem să ne gândim dacă acest instrument uh, va deveni, um, va exista tot timpul. Și nu suntem foarte îndepărtați de obligațiunile la nivel european. Și care uh, ar fi măsurile necesare în acest punct de vedere? În al doilea rând, cred că Credeți că trebuie să existe armonizare și în alte cazuri, de exemplu în ceea ce, în ceea ce privește pensiile? Dacă este să mă gândesc la politica socială, la um, taxarea întreprinderilor din Irlanda, unde există diferențe foarte mari, oare um, această criză mai puțină a eurolui, ci a statelor membre, um, va reprezenta un nou impuls în sensul uh, adoptării unor politice europene și în uh, acest context Banca Centrală Europeană trebuie să rămână o instituție independentă, însă statele membre trebuie să adopte și ele măsuri pentru care până acum cel puțin nu a existat o majoritate. von dem Nacken. ECB is independent. Banca, Cent- Banca Centrală Europeană este o instituție independentă și va continua, va continua să transmită mesaje clare. Și mesajele noastre sunt simple. Fiecare are responsabilitatea sa. Responsabilitatea noastră este să asigurăm stabilitatea uh, prețurilor. Și am făcut acest lucru în trecut și îl vom face și pe viitor. Și vom continua să afirmăm acest lucru uh, într-un mod foarte puternic. Însă uneori am uh, predicat în deșert în trecut, am avut uh, impresia, însă în acest moment, în uh, sub presiunea uh, acestei crize financiare, cea mai importantă uh, după al doilea război mondial, uh, situația s-a schimbat. Ideea de a exista obligațiuni um, europene pentru a finanța trezore, trezoreile diferitelor țări, dacă aceste obligațiuni trebuie folosite în acest sens, atunci noi ne opunem acestei idei. Nu doresc să mă pronunț în ceea ce, în ceea ce privește cea mai bună modalitate de a finanța un fond de, uh, stabilitate, de stabilizare. Guvernele sunt uh, responsabile în acest uh, sens și ele trebuie să vadă care este soluția cea mai bună ar spune că um, acest fond de stabilizare există pentru o perioadă limitată de timp, însă abordează uh, teme care se extind pe o perioadă mai lungă de timp. Însă și uh, peste patru ani sau peste trei ani și jumătate vom avea noi probleme pe care va trebui să, de care va trebui să ne ocupăm. Vom vedea ce vom face uh, atunci însă eu presupun că va trebui în continuare să ne, uh, să ne respectăm uh, sarcinile. Ar fi bine să știm într-adevăr dinainte uh, care va fi metoda și instrumentele la care vom recurge dacă vom avea aceste probleme și pe viitor. Însă, din nou, fiecare guvern trebuie să-și să respecte sarcina pe care o are, comisia trebuie să-și, să-și respecte aceste sarcini și um, cred că uneori se uită cât de bine își respectă responsabilitățile Banca Centrală Europeană, asigurând uh, stabilitatea prețurilor pe parcursul unei asemenea perioade de timp. aș spune că poziția pe care uh, o avem uh, ne dă um, ne pune în, în situația în care putem transmite mesaje parlamentelor, dar și țărilor membre. Domnul Nitras. Dziękuję panie Przewodnicząca. Panie Prezesie, Pan Langen wspomniał e, o koordynacji. Domnule președinte, domnul Trichet. Domnul Langen s-a referit la posibilitatea coordonării, de exemplu, în, domeni, în, în domeniul uh, pensiilor, vârstei de pensionare în statele membre. Întrebarea mea este următoarea. Care este părerea dumneavoastră despre discuțiile care au loc în uh, anumite state membre uh, discuții referitoare la existența unei flexibilități mai mare în uh, calcularea uh, deficitului uh, public în contextul transferului către fonduri particulare de pensii. Cred că nouă state membre um, afirmă că există diferențe de tratament în acest domeniu și Aș dori să vă rog pe dumneavoastră în calitatea de apărător al uh, criteriilor de convergență, care ar fi efectul unei uh, decizii uh, afirmative în acest domeniu asupra stabilității financiare în Europa. Nu ar trebui ca în acest caz să vorbim despre presiunile viitoare care vor fi exercitate asupra bugetelor uh, statelor membre. Și mă gândesc mai ales la uh, fondurile de uh, pensii. În acest moment, aceste presiuni nu apar în deficitele raportate. Vă mulțumesc. Dar spune la domnul președinte, este un, un, un, un aspect foarte important și, într-adevăr, Există acest uh, paradox în acest moment în care se calculează uh, datoriile și riscurile generale asociate cu pensiile. Um, ce, acolo unde uh, situația este cea mai bună, pe, este foarte bună pe termen mediu și lung, aceștia sunt penalizați și și știu cât uh, de important este acest aspect pentru țara dumneavoastră și, într-adevăr, accept faptul că uh, avem o problemă și trebuie să rezolvăm această uh, problemă. Nu noi suntem responsabili în acest domeniu, însă accept faptul că avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm modul în care acționăm în acest uh, moment este unul incorrect în ceea ce privește analizarea situației. Edward. I, I do not, uh, question the need... Domnule Trichet, nu pun la îndoială nevoia unei țări de a încerca să își stabilizeze politica fiscală și mă refer aici la un grup de țări. Dar când se cere acest lucru tuturor țărilor, parcă vorbim despre o filozofie, un model care trebuie pus în aplicare pentru fiecare. Acest lucru e puțin neliniștitor. Ne aflăm acum într-o mm, situație în care spunem, bineînțeles, că uh, măsuri să economisim ea mai bine decât să cheltuim. Să deci acest lucru îmi amintește de uh, al da un sfat cuiva care urcă pe o cutie pentru a putea vedea deasupra mulțimii, dar dacă fiecare sfătuit să facă acest lucru, acest proces va eșua. Întrebarea mea are legătură cu Banca Centrală Europeană și dacă măsurile luate de aceasta sunt cele care trebuie luate în mo într-un mod simultan de toate statele membre ce se va întâmpla dacă lucrurile vor evolua așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru are, în primul rând în ceea ce privește politica noastră. V-am spus deja că noi considerăm că această politică noastră în ceea ce privește măsurile standard de ce e nevoie pentru o stabilitate a prețurilor pe termen mic, și pe termen mediu și termen lung, a avut efect și apoi de ce trebuie, luat în, ce trebuie luat în considerare atunci când piețele nu funcționează așa cum trebuie și cum ne putem asigura că politica noastră fiscală este transmisă așa cum trebuie. Vom continua să luăm toate deciziile de care e nevoie pentru a asigura stabilitatea prețurilor, indiferent de circumstanțe, indiferent de noile elemente care vor interveni din Europa sau din afară, oricând. Suntem credibili și asta pentru că observatorii analizează trecutul și își extrag concluziile pentru viitor. Am spus până la ce punct ne conformăm definiției noastre și anume mai puțin de 2, aproape de 2. Și astfel putem să ne facem munca așa cum trebuie. Cred că trebuie să fim foarte atenți. În majoritatea țărilor nu suntem într-o situație în care ne confruntăm cu evoluție liniară a economiei și în care un model liniar ar fi unul potrivit. În cele mai multe cazuri, ne aflăm într-o situație în care există efect, efecte non-lineare. Politici fiscale care se ajută pe termen mediu sunt mai bune, nu mai rele. Noi suntem convinși de acest lucru. Încă o dată, trebuie, ne confruntăm cu lipsa încrederii în mai multe cazuri încrederea se află într-o zonă negativă și ar fi și mai rău dacă nu s-ar lua nicio decizie. Cred că aceasta e situația în care ne aflăm. În ceea ce ne privește, așa cum v-am spus, noi vom continua să oferim ceea ce este necesar pentru a ne asigura că există o stabilitate a prețurilor pe termen mediu. Am spus deja câte ceva în ceea ce privește evoluția împrumuturilor a fost, desigur, un, unul din subiectele foarte importante și în Grecia, desigur, vă interesează acest lucru. În această dimineață am aflat evoluția pentru M3 pentru ultima lună, cea din august, 1, 1,1%. Văd că există o ușoară creștere în ceea ce privește împrumuturile pentru gospodării și s-a mai diminuat um, cifra în ceea ce privește împrumuturile pentru întreprinderi. Asistăm acum la acest fenomen. Analiza monetară ne arată că lucrurile se îndreaptă spre o direcție mai dinamică. Acest lucru nu e surprinzător. După orice recesiune, observăm că împrumuturile încep să se redreseze, întâi gospodăriile și apoi întreprinderile, companiile. Urmăm aceeași linie, cum s-a mai întâmplat și în trecut pentru că ne-am confruntat cu o situație atât de gravă. Doamna președinte, mulțumesc și ultima întrebare a Vicky Ford. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Trișe pentru ceea ce ați spus la început despre uh, finanțe durabile și despre ce trebuie să facă statele membre. În ceea ce privește sancțiunile, dacă un individ are probleme, trebuie să se ocupe atât de cheltuielile pe care le are, cât și de datorii și mă refer aici la cărți de credit foarte scumpe, care au o rată foarte ridicată. În acest caz ar exista amenzi foarte mari. Acum Comisia și Consiliul sugerează asemenea sancțiuni și anume să se ia bani de la țările sancționate într-un moment în care ele au nevoie de acești bani. Consiliul European de Risc Sistemic are o funcționare destul de complicată și pare, se pare că vorbim despre un mod foarte costisitor de a lua împrumuturi, de, ca o țară să ia împrumuturi. Când vorbim de toate aceste elemente, oare nu facem decât să le dăm țărilor membre o carte de credit foarte scumpă? nu punem în pericol posibilitatea acelui stat membru de a își controla deficitul? Vă mulțumesc foarte mult! Desigur, nu e surprinzător acest lucru. Când te-ai când te-ai comportat necorespunzător, trebuie să plătești un preț pentru acest lucru. E foarte clar. Și apoi întrebarea legată de ajutor, de acest ajutor care vine cu un preț. Cred că vine tocmai de la colegi, de la guvernele însele. Ele spun că nu se pot uh, plasa într-o situație care să creeze un pericol și mai mare. nu pot fi răsplătite pentru a se comporta astfel. Situația e foarte delicată. Există o logică în ceea ce se face acum. Nu vă pot spune că ar trebui să ne comportăm total diferit. Aceste situații nu ar trebui să fie observate. Trebuie să, ca aceste astfel de situații să nu existe, să nu aibă loc. Parlamentul trebuie să fie foarte atent în ceea ce privește acest hazard moral. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. De multe ați răspuns foarte însuflețit. Pe data de 30 noiembrie vă vom primi din nou în această comisie, cred că la ora 4 și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult! Vom continua conform ordinii de zi într-un minut după ce președintele părăsește camera. Okay, those who are leaving could do so quickly. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă cât mai repede și în liniște, astfel încât să putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, consolidarea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special zona euro vom avea o discuție în legătură cu amendamentele la raportul domnului Feo. Înainte de a-i da cuvântul acestuia, îi rog pe cei care vorbesc fie să ia loc, fie să părăsească sala, să nu vorbească în sală, pentru că colegul nostru trebuie să ne explice ce se întâmplă cu amendamentele numeroase la raportul dumnealui. Um, I can, I can do what they do in the House of Commons and Pot să fac ceea ce se întâmplă și în Parlamentul din Anglia, și anume să le spun pe nume acelora care nu iau loc și nu fac liniște. Domnule Feo, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. raportul meu despre consolidarea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii a avut 250 de amendamente. Vreau să le mulțumesc colegilor din diferitele grupuri politice care au arătat că sunt interesați să facă parte din munca la acest raport. Ca raportor, Aș dori să încep prin a spune că amendamentele care au fost înmânate le-am le -am analizat, am uh, vorbit cu diferiții raportori din umbră și doresc să le spun tuturor membrilor comisiei că sunt deschis la orice fel de dialog uh, pe care ați dori să îl avem. Am opt recomandări în raportul meu. Două dintre ele au primit foarte multe amendamente. În ceea ce privește cadrul de supraveghere, guvernanța statelor membre și cadrul de stabilitate al Uniunii, și al doilea este consolidarea guvernanței economice și a cadrului de, uh, și a pactului de creștere și stabilitate. În ceea ce privește supravegherea multilaterală, amendamentele în legătură cu indicatorii, care vor fi foarte importanți pentru supraveghere, și vor uh, consolida pactul de creștere. Acestea au de-a face cu regulamentul pentru ținerea sub control a datoriei. În raportul meu am acordat atenție și, sta- și stării de fapt a legislației europene. Au fost înaintate mai multe idei în ceea ce privește dezvoltările instituționale viitoare, spre exemplu euroobligațiunile, existența acestora. Dar, pentru că acestea să existe, va fi nevoie ca tratatul să fie amendat. Tot ce putem să facem acum să vedem care sunt punctele forte și punctele slabe ale acestei idei. Să vedem cum ar putea fi aceasta integrată în următoarele amendamente ale tratatului. Apoi m-am referit la legislația secundară. Ce se poate face sub legislația care există, cu alte cuvinte? Să trecem acum la punctele principale, unde există idei controversate. E vorba de anumite excepții și cum pot fi și acestea acoperite. Apoi despre procedurile specifice în legătură cu deficitul. în care să se respecte și pragul pentru produsul intern brut. Și acum am spus, trebuie să analizăm, analizăm aceste cifre în contextul pachetului de supraveghere. Cred că raportul meu are o poziție puternică în ceea ce privește consensul în Parlamentul European. Printre alte inovații și reacții la discuțiile cu Comisia și Consiliului, în raportul meu mai apare și rolul pe care l-ar putea juca Parlamentul European în guvernanța economică. Parlamentul European ar putea să lucreze împreună cu parlamentele naționale în acest sens. Aș dori să subliniez din nou faptul că privesc cu deschidere aceste amendamente, doresc să purtăm un dialog și vreau să spun că sper că dezbaterea care tocmai va începe va veni cu elemente care să îmbunătățească soluțiile pe care le-am scris în raportul meu. Și în final, Doresc să vă spun că sper că lucrurile vor decurge bine și și votul în comisie pe data de 5 octombrie. Sper că totul va merge bine și doresc să le mulțumesc colegilor pentru acest lucru. What I propose I do. Vă mulțumesc. Vă propun să dăm cuvântul raportorului din umbră și după aceea să Trecem la vorbitorii suplimentare. Elisa, e cerut oricum cuvântul. Da, mulțumesc. Voi vorbi în engleză pentru a fi mai rapid. Aș începe prin a-l felicita pe domnul Feio pentru spiritul său de compromis și eu consider că noi, Parlamentul, într-un moment atât de critic, uh, trebuie să lucrăm foarte intens pentru a ajunge la o poziție comună puternică. Și, ținând cont de aceste lucruri, în numele grupului socialiștilor am depus multe amendamente și am avut un dialog extrem de apropiat cu domnul Feio. De asemenea, cu grupul PPE, cu grupul ALDE, care au depus amendamente. Din partea noastră, noi încercăm să intrăm într-un spirit al compromisului. După cum a menționat domnul Feio, în acest moment mi se pare că există un acord destul de larg cu privire la recomandările 3.8. Acestea fiind spuse însă, mi se pare important să discutăm anumite detalii. Unul din aceste detalii privește tipul de raport de care vorbim conform regulamentului 42. De aceea trebuie să fie foarte clar ceea ce îi cerem comisiei. În acest domeniu în care cu toții suntem de acord, este foarte important ca atunci când uh, cerem înființarea unui grup uh, de impozitare la nivel înalt sau uh, când discutăm posibilitatea creării unui fond monetar european și sunt, cred că va exista un compromis în acest sens, este important să avem o dată și un calendar pentru comisie um, pentru a specifica un cadru de timp în care așteptăm aceste inițiative pentru a avea propuneri relativ viabile. De aceea trebuie, trebuie să discutăm între noi Eh, care va fi recomandarea Parlamentului cu privire la personalul Eurogrupului. Există multe amendamente și aici eh, raportul nu a ajuns la un compromis. Există o, s-a făcut o propunere din partea grupurilor politice pentru a analiza ce vom face împreună cu secretariatul și cu Eurogrupul pentru a face ceva similar cu uh, agenda externă a Europei. Împreună cu un vicepreședinte al Comisiei, care este lider cu privire la afacerile externe. Aici trebuie să intrăm în detaliu și să decidem în ce direcție vrea să meargă Parlamentul. Însă și aici grupul meu este uh, pregătit să continue discuțiile pentru a consolida și eficientiza gestionarea Eurogrupului. În ceea ce, asta în ceea ce primește recomandările 3.8. În ce, în, la recomandările 1 și 2. Suntem de acord că aici problemele sunt mai complexe și una dintre problemele pe care le văd aici și care ar trebui discutate de această comisie și de Parlament, cât de departe mergem în um, diferențierea obliga- obligațiilor și cerințelor pentru Eurogrup și pentru Europa în totalitatea sa. Recunosc că uh, multe, amen- că multe amendamente din partea lui Vicky Ford, de exemplu, uh, recunosc importanța separării Eurogrupului de restul. După părerea mea, uh, este foarte clar că uh, Uh, există cerințe specifice pentru statele din Eurogrup. Însă ce facem în relațiile între statele Eurogrupului și cele din afară? Dat fiind că există unele state membre care nu sunt încă în zona euro, însă uh, se pregătesc de aderarea la aceasta. Nu trebuie să forțăm uh, această posibilitate uh, ci să consolidăm necesitatea de a um, recunoaște interesele reciproce din zona euro, unde există aceeași piață, piață financiară. Al doilea punct uh, este un detaliu, însă nu știu dacă colega noastră Danuta Hubner este în sală, pentru că se spune aici în compromis la punctul 10a, se încearcă să, să se evalueze impactul reciproc al statelor asupra cel, celorlalte state. Însă nu mi este clar dacă această propunere este una practică și dacă va, fi put, put, dacă va putea fi pusă în aplicare. Și aici văd câteva probleme. Când vine vorba de datorie și deficit. Este foarte clar că aceste criterii ale datoriei și ale deficitului vor trebui să fie abordate într-o manieră mai interconectată. Am pus accentul pe deficit și nu am ținut suficient cont de datorie. Însă, acestea fiind spuse, nu cred că trebuie să uh, susținem o automatizare ca 60% din datorii, ca o datorie de 60% să ducă la o sancțiune sau o recomandare automată, pentru că trebuie să cunoaștem mai bine felul în care se corelează datoria și deficitul uh, și nu trebuie să creăm diferențe de 3% și de 6%. Trebuie să înțelegem cum evolu- evoluează acestea împreună și să nu ne bazăm doar pe praguri absurde. În termeni practici și tehnici, nu mi se pare, pare că aceste praguri sunt logice și automatizarea procesului nu mi se pare că are sens. Mai important, o temă foarte delicată politic, cât de departe trebuie să mergem cu sancțiunile semiautomate propuse de comisie și implementate de comisie, fără să se treacă prin intermediul Consiliului. Este vorba de o problemă extrem de uh, sensibilă și gravă. Uh, am ajuns la un acord între grupurile mari în Comitetul Comisia pentru Criză, că trebuie să avem o uh, formulare foarte precaută. Să dăm prioritate comisiei, însă fără încălcarea procedurilor juridice pentru atingerea obiectivelor. Pentru că nu putem avea poziții uh, divergente și să acordăm un document, diver, să trimitem comisiei un document divergent. Uh, am mai făcut acest lucru și în trecut și uh, nu funcționează. Dacă Comisia Europeană impune sancțiuni asupra statelor fără, fără niciun control. Ar trebui să menționăm responsabilitatea clară a Comisiei, însă aceasta să nu fie automată să nu existe un mecanism simplu prin care Comisia să impună statelor suverane anumite măsuri fără uh, modalitate de control. Și nu în ultimul rând, mi se pare că interpretarea guvernanței economice a fost văzută ca o consolidare a pactului de creștere și stabilitate. Și ideea din spatele acestei guvernanțe economice a ținut mai mult de uh, introducerea unui pact pentru creștere și ocupare. Pactul de stabilitate a devenit un pact de stabilitate și unul de creștere. Divergențele pe care le vedem au loc pentru că există state care au aceleași monedă, aceleași politici uh, interne, însă perspectivele de ocupare sunt divergente. Parlamentul European ar trebui să introducă recomandări ca pactul de creștere și uh, stabilitate să fie introdus pe lângă pactul de stabilitate. Acest lucru este important pentru grupul, grupul meu politic și ar fi bine dacă am putea ajunge la o formulare comună cu celelalte partide care să uh, susțină această viziune în legătură cu guvernanța zonei euro în viitor, precum și a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru eforturile depuse. Aș dori să subliniez din nou ideea că suntem încă în negocieri sper că vom ajunge la o poziție puternică a Parlamentului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ramon. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în spaniolă, chiar dacă de obicei între noi vorbim în engleză. Am depus 30 de amendamente la acest proiect de raport și colegii mei din grupul liberal au semnat unele dintre aceste amendamente. 15 dintre ele au fost reluate de către domnul raportor în proiectul său. Nu mă voi referi decât la patru idei care mi se pare importante. Sunt uh, de acord cu linia dură a grupului liberal care cere verificări mai intense pentru statele care trebuie să respecte dispozițiile pactului de creștere și stabilitate, în special în ceea ce privește datoria publică. În 2010, datoria publică din Spania a devenit o problemă de caracter structural și este important dacă vrem să consolidăm guvernanța zonei euro. Poate ar trebui să fim mult mai riguroși și scrupuloși cu statele care fac parte din zona euro. Trebuie să le cerem uh, o anumită disciplină. Nu uh, vreau, mă gândesc că Spania s-a comportat ca, o, ca un stat scandinav în ultimii ani bine, guvernul din Spania în momentul actual este socialist, dar poate colegii mei mă, îmi vor ierta această mică înțepătură. Uh, avem nevoie de un angajament clar în ceea ce privește Fondul Monetar, Monetar European. Uh, cu Axel Weber și cu mai mulți deputați din Luxemburg am discutat de acest Fond Monetar European. Unii se opun total acestei idei, va trebui să avem un aviz foarte clar asupra acestui fond monetar european. Va trebui să îl definim și să avem o uh, idee foarte clară a rolului pe care îl avea pe scară internațională. Am, am trebuit să punem accentul pentru Banca uh, de Investiții Europene, uh, aceasta trebuie să fie folosită pentru proiectele de infrastructură. În ceea ce privește Spania, Spania încă nu are legături feroviare cu restul continentului european. Există obstacole de ordin fizic și de ordin de, de reglementar. De exemplu, calibrul șinelor ferate este diferit în Spania de Uh, restul Europei. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri atunci când ne gândim la obligațiile europene. <coughs> Dacă ne gândim la celelalte amendamente, am cerut Comisiei Europene un studiu în legătură cu uh, posibilitatea înființării unei trezorerii europene. Uh, uneori alegătorii mei uh, mă întreabă ce înseamnă guvernanța economică, care sunt aspectele concrete. Aici am putea să le prezentăm pașii înainte pe care îi face Uniunea Europeană și zona euro pentru a avea un guvern, o guvernare economică adevărată. Pentru că în momentul actual Uniunea Europeană este o uniune de state independente, avem o monedă comună, însă nu avem nici măcar un minim de coordonare fiscală necesară. Nu avem o trezorerie europeană comună și din acest lucru dezvoltarea noastră riscă să fie împiedicată. Îi mulțumesc domnului Feio pentru uh, disponibilitatea sa de a dialoga. Sper că Uh, veți adopta multe din amendamentele noastre în textul dumneavoastră. Mulțumesc. Vicky, dorește să intervii? Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Feu pentru că a ascultat cu mare grijă unele din uh, îngrij, noastre. Amendamentele mele se referă unele la zona euro, altele nu neapărat și am încercat să examinăm în detaliu care lucruri funcționează și care nu. Și în uh, statul din care vin, dar și în alte state membre, există o îngrijorare legată de schimbarea tratatelor și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Um, am atras atenția asupra uh, cât de sensibilă este această schimbare a tratatelor. Aș dori însă să discut în detaliu toate aceste lucruri. Și cred că este foarte important ca acest raport să rămână unul foarte pertinent. De exemplu, când uh, analizăm diferiții indicatori, ce trebuie analizat, ce nu trebuie analizat pe viitor, trebuie, cred că, să ne uităm um, cum putem asculta, uh, ajuta politica fiscală pe viitor și nu ar trebui să listăm toate lucrurile pe care ni le-am dori măsurate pe viitor sau nu. În ceea ce privește sancțiunile, am spus deja, da, este un aspect uh, sensibil, nu poți să lovești un om care deja se află la pământ și tocmai acest lucru am face prin unele sancțiuni amintite astăzi. Uh, acesta ar depăși cadrul uh, tratatelor și cred că nu trebuie să scăpăm situația din, de sub uh, control. Există o sugestie care este interesantă, de exemplu, testarea bugetelor statelor membre. Nu știu sigur uh, ce se dorește prin acest lucru. Sus, suspectez faptul că în momentul în care există deficite mari, atunci piețele, cred, uh, pun în față cazul cel mai uh, rău. Uh, nu știu dacă asemenea teste de rezistență sunt cele mai adecvate, însă aș, mi-ar plăcea să ascult care sunt argumentele pentru asemenea teste. Din punctul meu de vedere, este foarte clar că responsabilitatea bugetară națională rezidă cu statele naționale. Și um, în cadrul semestrului european se asigură faptul că previziunile sunt elaborate într-un mod uh, coerent și statele naționale rămân în continuare responsabile. Uh, și îți mulțumesc pentru amendamentul prin care sunt respectate graficele parlamentare. Unele din amendamente care proveni, provin din dreapta acestei săli își doresc uh, responsabilități mai mari pentru uh, comisie. Însă cred că trebuie să analizăm prioritățile statelor membre și, după părerea mea, aici uh, s-a mers prea departe. Din punctul meu de vedere, dacă uh, un stat membru își elaborează un buget prudent din punct de vedere fiscal, ei ar trebui să fie cei care hotărăsc cum își uh, cheltuiesc acești bani, nu Uniunea Europeană. Dacă uh, este să avem sancțiuni care se referă la uh, fonduri structurale, nu văd de ce nu ar trebui să amintim și alte fonduri și poate să fac unele um, comentarii în acest punct de vedere. În ceea ce privește obligațiunile europene, sunt de acord, Ramon, că ar fi foarte bine să găsim bani pentru a actualiza infrastructura europeană, însă uh, cred că este vorba de o, o, o temă foarte riscantă Există 27 de țări care plătesc pentru sinele ferate din uh, Spania, însă una, o țară, de exemplu, um, nu își plătește datoriile și ce se întâmplă în acest moment cu uh, investiția din Spania. Așadar, uh, este un risc foarte mare și țările mici, de exemplu, pot spune, da, nu voi plăti datoriile pentru că restul vor face acest lucru. Și, uh, da, este, cred că trebuie să fim grijuli din acest punct de vedere. În ceea ce privește amendamentul înaintat de doamna președinte, uh, referitor la uh, mecanismul referitor la datorii, este, există un text foarte bun elaborat în cadrul Parlamentului, și se referă la um, obligațiunile emise de uh, state, ceea ce înseamnă că și băncile care pot cumpăra aceste obligațiuni. Și acest lucru a încurajat o percepție falsă asupra cerințe, cerințelor existente pe piața de obligațiuni. Și cred că uh, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește uh, obligațiunile emise în, uh, de, de către statele membre a zonei euro. Vă mulțumesc, spune doamna președinte Filip. Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc lui Fiogo pentru acest raport și mai ales pentru compromisurile la care a ajuns. În primul rând, doresc să subliniez că suntem de acord cu mare parte din acest compromis. Am în continuare unele întrebări, de exemplu în ceea ce privește uh, um, fiscalitatea. Ne-am referit la acest aspect într-un mod foarte prudent. Desigur, dacă vorbim despre sisteme fiscale publice uh, durabile, avem nevoie de modele de uh, de uh, cheltuire durabilă și și de modele de, uh, de venituri uh, durabile. Și poate aceste lucruri ar trebui explicate mai pe larg în acest raport. Există mai multe lucruri care au fost discutate de mai multe ori în uh, această comisie, de exemplu schimbul automat de uh, informații, de baza comună de impunere fiscală asupra întreprinderilor și alte asemenea lucruri și cred că am putea să ne referim la aceste aspecte. Aș dori să pun o întrebare legată de punctele care nu sunt acoperite de amendamentele de compromis. Uh, Credeți că pot fi incluse și aceste puncte sau să renunță pur și simplu la acestea, sunt scoase din raport? În mod specific, uh, două aspecte mă interesează. Unul se referă la uh, durabilitatea datoriei, după părerea, părerea noastră, pentru ca o politică macroeconomică să fie uh, durabilă, trebuie să existe un nivel durabil în ceea ce privește datoria publică și privată și cred că aici trebuie să menționăm și datoria publică. Un alt uh, uh, aspect se referă la deficit și uh, surplusuri. Când cineva are deficit, altcineva are un surplus. Știm că nu trebuie să, să dacă există deficite uh, mari, există și surplusuri mari și cred că trebuie să ținem seama de ambele elementele ale, ale acestei ecuații. Uh, Aș dori să închei spunând, referindu-mă la uh, proces, la procedură. Există o para- paralelă cu uh, ceea ce s-a întâmplat în Comisia pentru uh, Criză. După părerea mea, cred că ar trebui să încheiem lucrul la acest raport. Trebuie să votăm, deoarece uh, trebuie să începem să lucrăm la uh, alte lucruri uh, serioase mă îngrijorează deja câtă muncă ne așteaptă începând de miercurea viitoare. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Silvi. Da, foarte rapid. Foarte rapid, pentru că raportorul din umbră este Ramon, însă în legătură cu acest text. Mulțumim, Iorgă, pentru acest, uh, pentru munca depusă. Mie mi se pare important să avem în vedere calendarul miercuri Comisia va emite propuneri legislative. Există o cauză a domnului Van Rompuy care poate să ducă la idei, însă monopolul aparține Comisiei și trebuie să ținem cont de acest lucru. Putem chiar să ne aducem o contribuție la această dezbatere. În ceea ce privește calendarul, trebuie să uh, ne gândim la cele ce urmează. Ceea ce va trebui să facem ca raportori pentru, pe acest pachet este să găsim o continuitate între măsurile pe care le propunem acum în cadrul tratatului, unele care merg puțin mai departe decât ceea ce propune Comisia, de exemplu, ceea ce există în raport în legătură cu reprezentarea externă a zonei euro, și anume femei. Există o anumită problemă în amendamente, după cum spunea Filip. Eu aș uh, consolida uh, către de a avea o reprezentare a zonei euro la FMI și în alte uh, organisme. Nu trebuie să mai așteptăm uh, să-i mai așteptăm pe alții trebuie să ne gândim la anumite etape, după cum am făcut-o cu, în legătură cu crearea euro, la o etapă cu date fixe și cu un calendar precis. Mi se pare important uh, eu am făc, depus amendamente în legătură cu secretariatul Eurogrup pentru că nu, nu avea o structură prea stufoasă în care să nu înțelegem bine care sunt responsabilitățile. tot ceea ce poate să meargă în sensul verificării responsabilităților și un recurs la metoda comunitară uh, m-ar bucura foarte mult. Însă mă întreb care este rolul Parlamentului. Cred că în acest moment există uh, foarte multe idei interesante în legătură cu încredințarea unui rol de supraveghere intensificat comisiei uh, să existe un Consiliu pentru Risc Sistemic, să uh, existe uh, anumite alte agenții, însă care trebuie să fie rolul Parlamentului? Parlamentul trebuie să fie puternic, independent, european, însă care să țină cont și de responsabilitățile pe care le are. Ce putem să propunem în mod inteligent pentru ca în momentul în care nu mai există solidaritate între statele membre, să discutăm fără tabu, fără taburi, fără complezență, fără vânătoare de vrăjitoare, cum să ajungem la o discuție supranațională, publică, mediată de Parlament. Cred că uh, acest lucru îi preocupă pe mulți colegi și mi se pare important dacă luăm în serios dispo- dispozițiile tratatului, moneda unică este o responsabilitate comună și din partea mea, Vicky, îmi pare rău, dar parlamentele naționale trebuie să-și facă treaba. Nu m-a impresionat felul în care anumite parlamente au încălcat intenționat obligațiile uh, pe care le aveau prin tratat. Uh, respectarea uh, suveranității, da, cu, to- cu condiția ca aceste parlamente să își asume responsabilitatea europeană. Sven. Sven. Da, deja e puțin uh, târziu și aș dori să fac un comentariu referitor la procedură. Cred că dacă uh, vom dacă vom reuși să avem o poziție uh, comună europeană, acest lucru va, va fi decisiv pentru rolul jucat de Parlament în acest domeniu. În uh, sectorul serviciilor financiare am avut un rol foarte important în cadrul tuturor rapoartelor și cred că există sentimentul că acest lucru a îmbunătățit propunerile, l-a îmbunătățit în sensul dorit de cetățeni. În plus, aceste propuneri uh, au fost uh, îmbunătățite dacă este să le privim dintr-un punct neideologic. Aceste îmbunătățiri au fost uh, posibile acolo unde am reușit să avem o, o atitudine pozitivă europeană. Și în acest moment, și um, iau foarte în serios ceea ce colega noastră Elisa a spus și uh, Um, ceea ce a spus și alții, că în acest, uh, că acum este o situație mai, uh, mai dificilă și am văzut o situație asemănătoare în momentul în care am discutat despre Grecia din, uh, despre criza din Grecia și cred că domnul Feio are un rol foarte important și întreaga comisie are un rol important. Deoarece dacă votăm în cadrul acestui raport, urmând liniile tradiționale în ceea ce privește politicile macroeconomice, uh, până la urmă vom slăbi o poziție comună a Parlamentului și avem nevoie de această poziție comună dacă ne dorim să avem succes în momentul în care ne vom confrunta cu problemele reale, în momentul în care vom discuta cu Consiliul, care nu își uh, dorește o perspectivă puternică europeană, însă avem nevoie de această perspectivă în domeniul politicilor economice. De aceea aș dori să cer uh, colegilor din toate părțile politice să ia în serios uh, această dezbatere. Nu trebuie această dezbatere. Nu acest lucru este important. Este important să ajungem la uh, soluții care trec dincolo de liniile tradiționale de divizare între așa numita stângă și așa numita dreapta. Aceasta pentru a ajunge la o poziție comună de negociere în negocierile cu Consiliul care vor urma. Și uh, sper că toți colegii care au uh, contribuit la acest raport în ultimele uh, luni să ne ajute să găsim această linie comună. Altfel vom dezamăgi așteptările cetățenilor și ne vom slăbi poziția. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să um, fac câteva uh, remarci. Unele sunt uh, legate de ideile generale, altele sunt amendamente personale. În primul rând, în ceea ce privește serviciile financiare, a fost aplicat procesul de uh, codecizie și acest lucru s-a întâmplat de ceva timp. Însă, în acest domeniu, este un domeniu, un sector nou care uh, în care Parlamentul are responsabilități după tratatul de la Lisabona, deoarece um, situația este așadar mai diferită, deoarece Consiliul trebuie să înțeleagă că și Parlamentul are un rol de jucat în acest uh, sector. Comis- această comisie și-a dorit uh, să există un uh, dialog și nu am avut succesul pe care ni l-am fi dorit. Și ne dăm seama că, într-adevăr, unele lucruri pe care le discutăm aici se suprapun cu lucrurile discutate în Comisia pentru Criză și mă bucur însă faptul că avem acest uh, raport. Nu cred, cred, nu cred că um, că toate lucrurile despre care se vorbește în acest raport trebuie adoptate acum. Poate unele lucruri le vom putea uh, aborda în anul următor, însă uh, putem atrage atenția că este vorba de o dezbatere care se desfășoară și că s-ar putea să um, avem nevoie de măsuri suplimentare în momentul în care suntem încrezători în direcția pe care o urmăm. Pentru că altfel vom ajunge să votăm pur și simplu cel mai mic numitor uh, comun și dacă și din partea noastră există doar cel mai mic numitor comun și din partea Consiliului, situația este asemănătoare, atunci nu vom obține foarte multe lucruri. Un, o remarcă generală în ceea ce privește amendamentele la care s-a uh, referit și Vicky. Um, ceea ce mi-am dorit eu este că este următorul fapt. Există sunt lucrurile care se referă la datoria, de, datoria publică. Presiunile existente nu vor dispărea de la sine și vom, va trebui să rezolvăm această uh, problemă pe viitor. Mă interesează uh, aceste aspecte deoarece uh, există lucruri care se declanșează în mod automat și care determină um, dacă o țară are o atitudine pozitivă sau nu în ceea ce privește cheltuielile și datoriile. Și aceasta este problema cu care ne uh, confruntăm. Știm cu toții că atât Comisia cât și Consiliul încearcă să influențeze piețele, încearcă să le convingă că situația um, um merită uh, încredere, încearcă să construiască această încredere în uh, momente ca și acesta, însă păstrează liniștea. Nu se poate discuta dacă uh, datoriile nu vor fi uh, plătite sau dacă va exista un mecanism adecvat, deoarece se, teamă, se, se tem că vor speria piețele. Însă dacă aceasta este situația în acest moment, ce ne face, de ce să credem că situația va fi diferită în câțiva ani? și în, în momentul în care uh, Comisia va declanșa un mecanism uh, care doar va uh, înrăutăți situația posibil. Înțeleg că va fi foarte dificil să rezolvăm uh, aceste lucruri foarte, într-un termen foarte scurt, însă um, cer colegilor să înceapă să se gândească la aceste aspecte. Cred că trebuie să menționăm în acest raport faptul că ne gândim într-adevăr la perspectivele de viitor și nu ne limităm doar la problemele cu care ne confruntăm acum. Dacă ne gândim doar la problemele actuale, poate vom găsi soluții care nu vor fi viabile peste 10 ani. Cred că avem mai multe lucruri de rezolvat decât uh, provocările cu care ne confruntăm acum. Dau cuvântul acum uh, raportorului. Muito obrigado. Eu queria agradecer as intervenções que foram feitas. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuția lor. Voi începe prin a continua ceea ce a spus Sven Giegold. îmi pune o mare responsabilitate pe umeri, asta într-un mod foarte prietenesc. Din uh, discuțiile cu raportorii din umbră, cred că e posibil să avem o poziție foarte puternică. Din punct de vedere politic, situația e sensibilă. Nu e atât de tehnică ca în cazul uh, supravegherii. Raportorii din umbră mi-au spus că există o parte care sunt pentru uh, abordarea guvernamentală, ceilalți pentru cea comunitară. văd uh, rolul instituțiilor în lumini diferite. Unii sunt pentru abordare federalistă, ceilalți se opun unei asemenea abordări. Din partea tuturor, am uh, primit opinii bune în legătură cu raportul și cred că vom avea o poziție puternică. Unele grupuri sunt mai spre dreapta, altele mai spre stânga, dar cred că vom reuși să ajungem la un acord. Cred că vom trimite un uh, mesaj foarte important în această problemă delicată. Voi lupta pentru terminarea acestui raport până atunci când vom ajunge la etapa de vot. Filip și Sofie au discutat deja despre ce vreau și eu să vă spun. Există anumite idei care nu au fost incluse. Nu au fost incluse în amendamentele de compromis. Doar pentru că nu le-am menționat, nu înseamnă că nu sunt de acord cu ele. Acestea pur și simplu nu au fost încă incluse despre mecanismul despre care s-a discutat acum, am inclus niște măsuri pe termen scurt și niște măsuri pe termen lung în raport. Unele dintre ele ar putea să ne ducă la a recunoaște faptul că în viitor va fi nevoie de amendarea tratatului. Există anumite puncte de care ne putem ocupa acum, însă pe altele trebuie să le mai studiem. Nu am nicio problemă cu stabilirea unui termen în acest raport. Există diferențe între recomandările de la 1 la 2 atunci când vorbim despre sancțiuni și dacă acestea ar trebui să fie făcute automat sau nu. Parlamentul deja lucrează în acest sens. Există o rezoluție cu privire la UE 2020 și se mai discută aceste probleme și în raportul de la Comisia pentru Criză. Cred că putem continua pe aceste exemple, care sunt foarte bune. Trebuie să găsim o poziție comună în aceste chestiuni. Vreau să fie foarte clar că, într-adevăr, există păreri contrare între diferitele grupuri și câteodată chiar în cadrul aceluiași grup. Și veți vedea dovezi în acest sens dacă vă uitați la amendamentele care au fost înmânate. Și apoi în legătură cu Eurogrup și statele membre. Regulamentul se va va fi valabil pentru toate cele 27 de state membre, dar vor exista reguli diferite pentru Eurogrup. Veți vedea exact ce se întâmplă dacă citiți raportul. Păi importanța faptului că acesta este un pact de durabilitate, nu de creștere, Pe măsură ce economia crește, ne vom afla într-o poziție mai bună de a ajuta la crearea de noi locuri de muncă. Mie îmi convine să exprim această idee în raport. Și acum despre euroobligațiuni. Domnul Barroso a susținut această poziție în cadrul sesiunii plenare atunci când a ținut discursul cu privire la situația Uniunii. Trebuie să vedem cum putem continua pe viitor munca în acest sens. Și apoi în ceea ce privește impozitarea. Sunt de acord că, desigur, cheltuielile trebuie să fie sustenabile. Trebuie să vedem cum vor arăta aceste planuri. Când vorbim despre impozitare, cred că este posibil să ajungem la un numitor comun. Încă o dată trebuie să ținem cont de faptul că pozițiile diferitelor grupuri politice sunt greu de conciliat, însă nu e imposibil. Toți colegii și raportorii din umbră care s-au ocupat de aceste amendamente trebuie să ne ajute să ajungem la această poziție comună. Vreau doar să mai adaug câte ceva despre rolul Parlamentului European în acest domeniu. Pentru a simplifica lucrurile, eu cred că Parlamentul trebuie să fie și mai mult un Parlament și să se ocupe de guvernanță mult mai mult. Dar, în primul rând, trebuie să fim mai europeni. Trebuie să jucăm un rol central în ceea ce privește legătura cu parlamentele naționale. Dacă vom acționa pe aceste două linii, atunci vom putea să observăm guvernanța mai, și mai bine și ne vom putea implica pe viitor în diferite discuții. Rolul Parlamentului ar fi astfel crescut, am fi mai importanți în acest domeniu. Și cred că putem să ajungem într-o asemenea situație. ne îndreptăm în această direcție. Așa că putem să ajungem la un compromis, să îmbunătățim rolul Parlamentului în ceea ce privește guvernanța economică. Și cred că am mai putea să jucăm și un rol diferit față de cel pe care l-am avut până acum. Mă voi opri aici. Sper că vom putea să avem o poziție comună, o poziție puternică a Parlamentului European. Doream să subliniez cât de important e ca această situație să devină realitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. Deci ne încadrăm pentru sesiunea de vot din 4 octombrie și din 5 octombrie iar apoi sesiunea plenară octombrie 2. Ne încadrăm în acest calendar. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume la propunerea privind regulamentul Consiliului cu privire la ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Bernard Rapca e raportor. Aveți cuvântul. E puțină gălăgie, aștept un moment. Mulțumesc, doamnă președinte. Când în anul 2002, după 50 de ani, Euratomul a expirat, atunci am, a existat o mare nevoie nu doar pentru asta, dar printre altele, și pentru o schemă de ajutor de stat pentru mine. Era nevoie de un regulament general. Atunci a existat un uh, regulament, a fost aprobat un uh, regulament care avea un termen până în 2010 până în 31 decembrie 2010. Acest regulament a fost uh, includea în special două tipuri de ajutoare, ajutoare pentru închiderea minelor și ajutoare pentru producție. spun aceste lucruri, doamne președinte, pentru că e un argument pe care îl auzim astăzi și anume că vorbeam în trecut despre un regulament despre un regulament de încheiere, dar nu așa era cazul. S-a dovedit că nu a fost un asemenea vorba de un asemenea regulament, era un regulament care avea o limită în timp și eram conștienți de acest lucru, vorbeam despre un regulament general pentru ajutoare. În primul rând că s-a stabilit că un asemenea regulament privind ajutoarele trebuie să fie limitat în timp – atunci discutam despre intervale de 5-50 de ani, de 15 ani, până la urmă s-a hotărât să fie de 8 ani. Hotările Curții de Justiție arătau că un asemenea regulament nu trebuie să aibă o durată mai lungă de 10 ani. Nu am fi mai avut o asemenea discuție astăzi, dacă vorbeam despre un regulament finit. existam și atunci, uh, era, făceam parte din Parlamentul European, eram membru de plin, acum sunt supleant, dar totuși mi s-a dat această posibilitate să fiu raportor în cazul acestui raport. Un al doilea argument care este apărat. Așa cum se spune în uh, propunerea comisiei, acest uh, tratat va expira, acest raport va expira în anul 2013 se pornește de la această teză. și anume că un asemenea ajutor, o facilitare a închiderii minelor, ar afecta clima. Dar nu se știe cu ce ar putea fi înlocuit cărbunele în acest caz. Vorbim Vorbim acum doar despre cărbunele subvenționat, nu despre și cel care nu e subvenționat. Un al treilea punct. Un punct mai controversat despre care putem discuta care sunt argumentele pro și contra când vine vorba de ajutoare. Există foarte multe excepții care ar putea să existe și va trebui să se aleagă o anumită soluție. Comisia, prin propunerea sa, să lasă totul să decurcă până anul 2013 Mie mi se pare că nu există o motivare puternică în, spate, în spatele acestor lucruri. Evaluarea de impact pe care a făcut-o comisia nu dă niciun fel de motivație pentru acest mod de a acționa. Dacă ar fi fost altfel, atunci ne-ar fi dat niște răspunsuri exact cum am explicat eu înainte. Data de expirare 2014, adică 4 ani, nici măcar nu sunt 4 ani, pentru că termenul e cândva la sfârșitul anului 2014. Toate punctele din evaluarea de impact vorbesc despre o durată mai lungă, nu nedeterminată, dar una mai lungă. Unele state membre, și nu mai sunt atât de multe, se confruntă puternic cu această problemă. Rămâne totuși o problemă în anumite regiuni din aceste state membre. Acest termen de 2014 ar însemna mari probleme sociale în anumite state membre. Vor exista concedieri, și asta nu se va întâmpla numai în Germania, știu că se va întâmpla la fel în Spania, în România și probabil și în alte state. Nu putem înțelege um, faptul următor. Comisia a realizat o analiză de impact uh, foarte bună. Însă nu ține seama în cadrul uh, hotărâri în cadrul comisiei când ia uh, decizia de această analiză. Domnul Almunia a prezentat date care susțin însă uh, idei din cadrul acestei analize. Prezint anul, uh, susțin anul 2018. Cred că este, ar fi mai bine să avem un, uh, o perioadă de timp uh, suficientă la timp, la, la dispoziție și uh, acest lucru este susținut și de rezultatele analizei de impact, mai ales în ceea ce privește problemele legate de situația socială în anumite regiuni, dacă avem un termen mai rapid. Așadar, Cererea mea ar fi, ținând cont de asemenea um, argumente, cer așadar uh, ca um, data de 1 octombrie 2014 să fie uh, transferată la 31 decembrie 2018. Sunt legate, desigur, de acest lucru niște măsuri tehnice. Am, am uh, observat însă că, din nou, Comisia nu a ținut seama de rezultatele analizei de impact. Dacă ne dorim octombrie 2014, din acest moment avem la dispoziție 45, la, 45 de luni. În, în propunerea comisiei se vorbește ca că de, gradul de scădere trebuie să fie de, uh, de 33%. Dacă ar fi să luăm în considerare doar 35%, atunci cred că am ajunge la 101% și acest lucru nu este posibil matematic. Și însă comisia se pare că reușește să, să nu țină seama de uh, legile matematice. Această, acest uh, regulament trebuie să fie unul degresiv și de aceea, um, dacă este să analizăm acești 8 ani, fac propunerea să ținem cont de cel puțin un procent de 10%. Poate în unele ani, poate în unii ani să putem merge mai repede înainte, însă astfel cred că putem respecta un cadru uh, care să respecte uh, problemele sociale. Există și alte lucruri din uh, propunerea comisiei cu care uh, sunt total de acord. Însă, um, acestea sunt, aceste lucruri bune sunt, se deosebesc în, în totalitate de, de restul propunerii. De exemplu, când, când se vorbește despre uh, premii plătite pentru oprirea, oprirea activității unor uh, mine, însă mă întreb de ce nu se, uh, nu se folosește această soluție pentru, în, în mai multe cazuri. Există uh, părți, adică părțile um, nesubvenționate, de exemplu, în această industrie sunt uneori mai mari decât cele uh, subvenționate. Însă acest lucru nu poate fi uh, realizat în cadrul unei, unui regulament de exceptat. Acestea sunt părerile mele uh, generale pe care le-am exprimat în acest raport. Așadar, în primul rând, termenul de 2018 în contradicție cu lucrurile care se cer acum, însă și cred într-adevăr că până în anul 2018 nu, nu vom mai avea nevoie de aceste subvenții și de aceea uh, am făcut uh, propunerea să deosebim între cei competitivi și cei necompetitivi, Deoarece, desigur, uh, um, subvențiile um, influențează și competitivitatea. Dacă um, nu cred că trebuie să, să combinăm aceste uh, două lucruri. când uh, nu vor mai exista subvențiile, există diferența între uh, minele competitive și cele necompetitive. Mi-am permis să uh, vorbesc acum despre trei considerente care se află în legătură cu analiza de plauzibilitate din, din cadrul analizei de impact. Și aceasta pentru a vedea cum sunt abordate aceste considerente în propunerea făcută de comisie. Pe baza graficului actual, după părerea mea, cu acest raport trebuie să fim deja în plenară în noiembrie, deoarece există o hotărâre care trebuie să fie luată la 10, în 10 decembrie în cadrul Consiliului de Concurență unii nu își uh, doresc această situație, nu își doresc amânarea, deoarece uh, este clar, până la sfârșitul anului trebuie să avem un nou uh, regulament. Dacă nu există un nou regulament, orice subvenție plătită de la 1 ianuarie 2011 nu este legală. De aceea este, este vorba de o situație uh, foarte strictă cu care ne uh, confruntăm acum. Așadar, până în uh, noiembrie trebuie să încheiem acest raport. La începutul lunii noiembrie trebuie să fi votat în comisie și apoi restul termenelor vor fi stabilite de către secretariat. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi posibil să votăm în data de 9 noiembrie. Inițial fusese planificată o discuție pentru săptămâna viitoare, însă se pare că datorită programului dumneavoastră săptămâna viitoare acest lucru nu este posibil și trebuie să găsim o altă modalitate de a organiza un schimb de opinii referitor la diferitele amendamente. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumim. După cum a spus uh, domnul raportor, uh, proiectul de calendar pe care l-am acum este ca termenul pentru prezentarea avizului este 5 octombrie, termenul pentru amendamente 11 octombrie, considerarea amendamentelor 26 octombrie, vot 9 noiembrie, pentru a se ajunge la a doua plenară din noiembrie. Acesta este calendarul propus în acest moment. Domnul Langen, ați cerut cuvântul. Da, vă mulțumesc. Nu este vorba de cheltuielile unor fonduri europene, ci este vorba de uh, subvenții uh, naționale la urma urmei. Și uh, domnul Rapca a afirmat foarte corect um, când a vorbit despre scenariile folosite de către comisie. În total este vorba de șase scenarii și nu există o compatibilitate între aceste scenarii și soluția găsită. Comisia a numit uh, soluția numărul 5 ca fiind cea mai uh, potrivită, cu premii de, de încheiere activității a unor, a unor mine. A spus că aceasta este soluția cea mai bună, însă apoi a făcut o altă uh, propunere și știm cum s-a ajuns la această propunere. S-a vorbit acolo de anul 2018, însă până la urmă a fost propus anul 2014. Și există contradicții foarte mari și, după părerea mea, cred că trebuie să analizăm din nou situația socială și situația uh, legată de uh, tratate. Unele lucruri au fost doar schițate, cred că traducerea finală nu, exi- nu, nu a fost uh, terminată. Uh, Însă cred că este foarte important ce atitudine avem față de 100.000 de locuri de muncă din uh, patru state membre. Nu cred că trebuie să gândim această situație din perspectiva emisiilor de dioxid de carbon, deoarece uh, dacă nu se mai exploatează uh, huilă, deoarece nu, această exploatare nu este uh, competitivă, um, nu, nu cred că astfel, că astfel ajungem la o reducere a emisiilor de dioxid de, dioxid de carbon. Există propuneri, există proiecte europene, în total um, 12 asemenea proiecte pilot în cadrul Uniunii Europene și știu că există posibilitatea de captare și stocare a dioxidului de carbon. Deci cred că avem alternative pentru a îmbunătăți uh, protejarea mediului înconjurător. Întrebarea care se pune este uh, ce trebuie să facem în acest moment. Domnul coleg Rapcai a cerut anul 2018, nu cu anul 2014 acest lucru ar, ar, ar corespunde situației legale din Germania din anul 2007. Însă cred că am putea merge mai departe. Comisia, de exemplu, amintește opțiunea 6, în care se propune, se propune o prelungire de 10 uh, ani. Și cred că trebuie să cântărim ambele argumente. După părerea mea, cel mai rațional ar fi dacă Comisia și-ar retrage propunerea în care cere anul 2014 și ar veni la vechea propunere a domnului Almunia, în care se vorbește de anul 2018. În aceste condiții, cred că ar exista un sprijin larg în uh, Parlamentul European. Cred că pe această bază am, găs- am reușit să găsim un regulament care să țină seama de aspectele sociale. Aceasta ar fi soluția optimă și uh, sper uh, că Comisia va, va, își va corecta greșeala uh, uh, făcută și susțin propunerile colegului Rapcai. Filip. Filip. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi succint, după cum vă imaginați, nu ne opunem ajutorilor de stat, însă de zeci de ani ne preocupă subvențiile pentru industriile care poluează și pentru industriile care vor nu, nu vor face parte din economia secolului 21. Principala întrebare este următoarea. Avem subvențiile publice. Aceștia sunt bani publici, însă pot fi cheltuiți doar o dată. Și trebuie să ne întrebăm care este eficiența economică a unor asemenea plăți. Cum ne putem asigura că vor exista în continuare locuri de muncă durabile pe continentul nostru cu, prin aceste plăți? Vedem și în industria actuală că investim miliarde în industrie fără nicio condiție, însă acum Uh, alte state emergente investesc în uh, tehnologiile secolului 21, în timp ce noi uh, redirecționăm fondurile publice, care nu sunt foarte mari, către unele industrie, unele industrii care vor dispărea. Din punct de vedere al eficienței economice, nu suntem convinși că aceasta este modalitatea cea mai înțeleaptă de a ne cheltui banii. Nu este vorba că refuzăm să cheltuim bani, trebuie ca aceste sume să fie direcționate în direcția corectă. Noi salutăm propunerea comisiei în care se spune că ne îndepărtăm de aceste subvenții și uh, accelerăm investițiile în industriile îndreptate spre viitor. Și îmi pare rău că trebuie să plec, plec acum și nu voi auzi ceea ce va spune raportorul, însă voi discuta cu el despre aceste lucruri în zilele următoare. Oricum, mai avem, mai avem doar 5 minute. Domnul Simon. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle in dem Raum einig, dass Sper că totuși veți auzi ce am de spus, chiar dacă plecați. Cu toții suntem de acord că ne dorim energii verzi să vedem exact pe ce trebuie să punem accentul, nu pe ajutoare de stat și mai mari care de fapt nu ar ajuta. Și eu vin acum de la Comisia Regii. Acolo doresc să cheltuie banii pentru viitor. Dacă noi aici nu ținem cont de aspectele sociale și efectele pe termen lung, că e nevoie de locuri de muncă în alte domenii pentru cei care și le vor pierde în acest domeniu, e vorba de o schimbare de structură. Cum putem să abordăm această schimbare? De ce mijloace e nevoie? E nevoie de mijloace naționale, mijloace alternative? Și un al doilea punct de vedere. Le sunt la o parte ajutoarele de sa despre care a vorbit deja colegul meu. în același raport mai găsim și un alt element în care se vorbește despre progrese tehnologice în Uniunea Europeană, despre tehnologii la care să ajungem în diferitele și în cazul cărbunelui ar trebui să se discute despre aceste probleme. Problemele în care avem o poziție de lider ar trebui să fie menținute. Trebuie să ne asigurăm că și în viitor vom juca o un rol important, pentru că dacă nu le vom mai avea, situația va fi periculoasă. Trebuie să vedem cum putem ca tehnologie să fie mai ecologice, dar să continuăm să muncim în același sens. Okay, and the bad news is that I have to go. Din păcate, eu trebuie să părăsesc sala la uh, și jumătate, deci va trebui să încheiem sesiunea. Domnul Nitras a cerut cuvântul. Ja postaram się w związku z tym, że pani musi wyjść bardzo szybko. I... Dacă trebuie să plecați, doamnă președinte, voi fi succint. Înțeleg ceea ce a spus domnul Lambert. Înțeleg că trebuie să finanțăm închiderea minelor nerentabile care sunt deținute de stat. Aceste, dacă societ, Autoritățile nu pot să acopere uh, costurile excepționale. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru. În Polonia avem uh, aceeași problemă cu închiderea anumitor mine. Eh, din păcate nu am putut să citesc în engleză acest raport pentru că există doar în limba germană. Eu aș dori să protestez dacă îmi permiteți. Dacă vă înțeleg bine, propuneți ca articolul 3b, ca punctul B să fie șters, să se facă abstracție de uh, data de încheiere, însă ajutorul trebuie să fie acordat. Ștergerea acestui articol ar însemna că ajutoarele acordate până la o anumită dată, de exemplu 2014, uh, ajutoarele vor fi acordate până în 2014, însă minele vor trebui să fie închise dacă uh, nu sunt rentabile. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum înapoi raportorului pentru următoarele, ultimele două minute. Și nu este acela, acest, nu este vorba doar de cocktailuri, datoriile președintei uh, acestei comisii sunt mai largi. Uh, domnule Rapkei, dacă puteți să răspundeți la întrebarea domnului Mitras, avem ocazia de a discuta proiectul de raport. Este, acum facem doar o prezentare, nu este vorba de prima versiune. Domnule Rapcai. Da, deci nu, nu propun renunțarea la articolul 3. Nu există niciun paragraf 3A sau există uh, articolul 3, paragraful A și B și nu doresc să renunț la acesta, ci la unul pur și simplu schimb uh, data, la celălalt în rest nu se schimbă nimic. La celălalt uh, plan atrag atenția că avem nevoie de acest plan de, uh, de închidere a unor exploatații dacă acestea sunt competitive. Nu ne dorim uh, uh, existența unor subvenții pentru exploatări care nu au nevoie de subvenții. Aș dori să spun uh, foarte clar că aș, uh, aș dori să vorbesc cu colegul care tocmai a plecat de la ceea acesta face o greșeală fundamentală. Spune că în acest moment uh, cărbunii aparțin trecutului, însă cărbunii sunt importanți și astăzi și vor fi și mâine, deoarece problema Um, care există în continuare este că importanța cărbunelui va crește pe plan mondial. Și uh, de aceea cred că ar fi uh, uh, rațional și de aceea am, am ajuns, am adăugat și un, consider, un considerent în, acest raport în ceea ce privește importanța tehnologică. Așadar, nu, nu șterg nimic uh, la articolul 3, ci uh, se modifică pur și simplu data. Domnul Langen a vorbit de, de 10 ani, acest lucru mi l-am dorit și eu inițial, însă um, am avut această dezbatere mai, uh, mai de mult, unde nu ne-am dorit o cifră din două uh, numere. Uh, și de această uh, problemă a fost conștient și domnul uh, Almunia. M-am referit la anul 2018, deoarece trebuie să există un uh, cadru uh, precis și uh, deoarece faptului, datorită faptului că domnul uh, comisarul responsabil pentru concurență a amintit aceast, acest an în cadrul uh, comisiei. Uh, Inițial mi-aș fi dorit anul 2020, uh, uh, unde, uh, de exemplu, în Comisia Regii s-a propus data de 2020, însă trebuie să discutăm despre acest lucru din nou. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Mi s-a părut că am auzit pe cineva care dorește să ia din nou cuvântul. Lista vorbitorilor însă a fost uh, închisă și nu dumneavoastră este singurul care nu, uh, nu, nu mai aveți ocazia să vorbiți în această seară. Vor mai fi alte ocazii, în această seară ședința este închisă.